Uh, uh, Bună dimineața tuturor! Bun venit la această sesiune finală a Comisiei IMCO pentru luna iunie și uh, o parte a evenimentelor europene este ultima ocazie în care noi putem să salutăm ca în calitate de președinte al uh, Consiliului, pe domnul Zoltan Cefalvi, ministru maghiar uh, pentru concurență. Îi spun bun venit, domnul Cefalvi a fost deosebit de activ și în colaborarea cu comisia noastră și uh, în misiunea noastră la Budapesta ne-am întâlnit cu domnia sa, a fost uh, deosebit de prezent uh, în cadrul activităților noastre și am avut o cină comună. Uh, știu că a dat un impuls pozitiv inclusiv uh, Consiliului nostru pentru concurență și uh, salut acest lucru pentru că mie mi se pare că acest Consiliu pentru concurență um, este deosebit de important și că în ultima perioadă își pierduse din uh, eficiență. Eu cred uh, că dumneavoastră, domnule ministru, i-ați uh, conferit un impuls uh, și sperăm ca și sub președinția poloneză acest lucru să se continue. Apreciez foarte mult angajamentul dumneavoastră și Folosesc ocazia pentru a mulțumi în public echipei dumneavoastră a, și domnului ambasador Agas, pentru că l-am întâlnit uh, frecvent în cadrul negocierilor noastre și uh, doamnei uh, Căteș, care vă însoțește astăzi și care a coordonat activitatea în multe dosare. Deci uh, sperăm că acordul la care am ajuns sub uh, președinția dumneavoastră în ce privește drepturile consumatorului să fie implementat cât mai repede posibil. Și uh, echipa dumneavoastră a fost deosebit de angajată în activitatea cu noi. Am ajuns la bune soluții de compromis. Vă mulțumesc pentru acest lucru și uh, veți avea ocazia uh, să vă bucurați de um, un repaus binevenit în momentul în care uh, Polonia va prelua președinția. Dar acum avem ocazia să revenim asupra activității dumneavoastră în perioada care se apropie de final. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte. Sunt încântat să fiu prezent și să meditez asupra uh, perioadei uh, de președinție maghiară. A fost o perioadă extrem de palpitantă și cred că știți și dumneavoastră, ați văzut uh, motivele pentru care spun acest lucru. Uh, am deținut președinția într-o vreme extrem de tulbure pentru Parlamentul European, dar și pentru noi toți. Situația noastră în Europa este ciudată pentru noi toți. Pentru că dacă privim înapoi uh, în ultimul deceniu, Europa a pierdut multe oportunități în ce privește competitivitatea sa și tocmai de aceea uh, ținta noastră a fost să trezim Europa, să readucem în în poziția sa de lider în domeniul competitivității. Acum două luni am fost aici în mijlocul dumneavoastră și mă amintesc de Xavier Olei, care e directorul uh, bursei de la Londra și care a spus că eu, Europa uh, a fost uh, într-un somn profund indus de niște pilule foarte amare. Um, eu mă bucur să să spun că uh, eu pot să spun mai degrabă că oameni, noi am fost puțin prea complezenți, că am uh, fost poate puțin leneși, dar, uh, dar nu cred că suntem într-o comă. <clears throat> Mai degrabă aș zice că guvernele în ultima vreme au eșuat să spună lucrurilor pe nume în, în reformele care le-au declarat și care le-au desfășurat și Acum toată atenția noastră e țintită pe situația fiscală, pe gestionarea crizei. Însă, cred că fiscalitatea stabilă în, în sine nu creează locuri de muncă și nu crește productivitatea. Cum un sistem fiscal nu poate să crească creștere, nu poate să determine creștere economică. Trebuie în același timp să creștem competitivitatea noastră și a Europei în general, să creăm un cadru de reglementare favorabil antreprenorilor, în care aceștia pot să creeze mai multe locuri de muncă și așa mai departe. De ce au nevoie antreprenorii pentru a crea, crea mai multe locuri de muncă? Cred că patru cerințe se conturează eh, aici În primul rând, piața unică. Avem nevoie de o mai, ma, mai, de mai multă piață unică, dacă vreți așa, sau de o mai mică fragmentare a pieței unice. Apoi avem nevoie de mai puțină birocrație, mai puțină e, obstacole administrative, asigurând companiile că e, afacerile lor vor produce mai puține costuri. Uh, în plus, uh, este nevoie de acces la fonduri financiare, ceea ce nu este foarte ușor astăzi. Și în al patrulea rând, trebuie să dezlănțuim, să mobilizăm potențialul uh, inovator al antreprenorilor noștri. În legătură cu piața unică, mă bucur foarte mult că pe mandatul președinției ungare, Consiliul European a reușit să adopte așa numitul Single Market Act, uh, actul pieței unice, care cuprinde 12 inițiative principale, 12 priorități uh, majore. Vreau să mulțumesc uh, în acest contact, eh, context Parlamentului European pentru susținerea sa. Sigur că și în legătură cu acest single market act există încă întrebări, există între reze- încă rezerve, însă trebuie să avem un cadru de reglementare unic pentru o piață unică. Nu doar piața unică este fragmentată, dar și politica uh, în privința pieței unice este fragmentată, aș îndrăzni să spun. Uh, dacă vă gândiți doar la câți comisari, eh, câte direcții generale eh, eh, lucrează pe această temă, vă dați seama foarte ușor. Tocmai de aceea am încercat să identificăm problemele care stau azi în calea pieței unice și pentru, pentru a putea depăși aceste obstacole și pentru a avea într-adevăr o piață unică adevărată. Sigur, nimeni nu se poate îndrăgosti așa de pe o zi pe alta de piața unică și de aceea avem nevoie de susținere. Este o provocare. Și cred că abordarea noastră trebuie să fie de tip troubleshoot, de rezolvare a problemelor existente. Sigur că cetățeanul obișnuit nu înțelege foarte mult uh, din funcționarea pieței unice, nu înțelege ce înseamnă acel bottleneck, gătuirea în anumite, anumite sisteme și uh, însă în același timp problemele acestea nu ar trebui să ne descurajeze. De aceea, actul pieței unice constituie în primul rând o platformă pentru rezolvarea problemelor actuale azi. Să nu uităm că piața unică este unul dintre principalele avantaje de competitivitate a Europei. Vorbim despre poziția globală a Europei, însă haideți să nu uităm că o piață unică integrată lipsește la noi, așa cum lipsește și în India, în Brazilia, în China de aceea ar constitui uh, tocmai un avantaj de competitivitate major și de aceea ar trebui să actualizăm problema, să tratăm problema cu, mas- uh, cu seriozitate și să o promovăm pe cât este posibil. Trebuie nu doar creată, ci și actualizată piața unică, adaptată la uh, realitățile ultimilor 10-15 ani care au, au fost uh, marcați de o dezvoltare dramatică a, uh, a comerțului transfrontalier, de exemplu. Mă bucur că președinția ungară a avut succes în demararea uh, acestui mare proiect și personal vreau Personal vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru susținerea de care ne-am bucurat din partea noastră. Directiva privind uh, drepturile consumatorilor este un instrument foarte bun pentru <clears throat> uh, a uh, trece peste obstacolele în calea pieței, eh, realizării pieței unice. Eh, directiva aceasta eh, reprezintă și o actualizare a reflexiilor noastre în legătură cu dezvoltarea tehnică în domeniul comerțului din ultimii câțiva ani. Deci aștept cu nerăbdare votul dumneavoastră după această sesiune și Sper că acest vot uh, va fi în ton cu uh, evoluția de până acum. Un al doilea pilon al creșterii economice, al relansării după această criză, al, al uh, creării de noi locuri de muncă, este exploatarea potențialului inovator al companiilor. Există o relație foarte directă între inovare și eh, piața unică. Cu cât mai mare este piața internă, cu atât mai mare va fi eficiența investițiilor. Gândiți-vă la uh, Ungaria, o țară mică cu 10 milioane de cetățeni. Uh, investești, dacă investești în inovare, uh, în Ungaria ai numai 10 milioane de potențial consumatori, dar dacă investești în Ungaria într-o piață unică, atunci ai 500 de milioane. Deci uh, poți realiza produse pentru o piață mult mai mare decât piața națională. Sigur, piața mai mare înseamnă și competiție mai mare, dar acesta este motorul inovării, nu-i așa? Deci piața unică și inovarea sunt interconectate în foarte multe privințe. Dacă vorbim despre șansele pierdute în ultimul deceniu, atunci cred că cel mai multe șanse le-am pierdut în domeniul inovării. Pentru că inovarea a fost lăsată să se dezvolte de una singură însă este un domeniu extrem de important. Însă, văd că atmosfera este pe curs ascendent, este pe cale să se schimbe și ne bucurăm că am contribuit la această întoarcere a trendului în, în mandatul nostru. Nu știu dacă cunoașteți acel citat vestit al lui Obama care în legătură cu uh, crearea locurilor de muncă și creșterea competiției, a spus că trebuie să ne depășim în ale inovării, în ale educației, să ne autodepășim, to out-innovate, to out-educate și așa mai departe. Dar și economiștii știu că uh, că marja de creștere este deci, cea importantă, eh, deci progresul este acela care ne duce eh, înainte, inovarea este avantajul major de competitivitate. Consiliul de Competitivitate, pe data de 9 martie, a dat undă verde sistemului nou de brevete comunitare, un sistem de brevete unic de uh, brevete și uh, nu cred că trebuie să fiu uh, prea modest, uh, nici n-am fost uh, atunci când am uh, uh, luat cuvântul la conferința de presă de după acel consiliu, când am spus că momentul acesta, într-adevăr, este un moment istoric. Eu am convingerea că este într-adevăr un moment istoric. Pentru că, privind înapoi, Uh, în ultimii 50 de ani, uh, Europa a luptat pentru un sistem de brevete unitar și multe decenii la rând nu s-a întâmplat nimic, apoi s-a întâmplat câte ceva, dar iată acum există un uh, nou uh, pas important făcut. Uh, știu că sub președinția belgeană uh, Uh, Consiliul de, uh, de Competitivitate intrase într-un impas pe acest uh, dosar și atunci s-a trecut la varianta de cooperare consolidată. Dar în 9 martie, 25 de state membre s-au alăturat acestei cooperări consolidate și cred că este un punct de răscruce Brevetele sunt foarte importante în uh, uh, privința inovării. Uh, nu sunt importante doar pentru că acest brevet unitar, comunitar va fi mai ieftin decât brevetele naționale, ci pentru că oferă certitudine și securitate inovatorilor. Da? Azi, a situația este în așa fel încât deții un brevet într-o țară, dar nu-l deții și în celălalt stat membru și în celălalt stat membru cineva uh, poate să folosească la liber acest, această inovare. Acum, uh, cu acest sistem uh, nou de brevet uh, comunitar avem avantajul unui preț mai redus Uh, avem și avantajul de a putea atrage capital de investiții pentru inovările uh, făcute mai ușor și în uh, cantitate mai mare. Capitalul privat poate fi atras mult mai repede. Așadar, de atunci încoace, de la acel Consiliu încoace, lucrăm la metodologia de aplicare, ceea ce nu e un lucru ușor, și tocmai, în 20, tocmai de aceea, în 27 iunie, vom mai avea o uh, reuniune a formației de competitivitate a Consiliului, în care vom încerca să lămurim cele mai importante uh, măsuri care se impun în uh, ce privește aplicarea acestui brevet comunitar. Iată ce am făcut, ce am mai plănuit să facem în eh, domeniul brevetului unic. Vorbind despre mai puțină birocrație, cum putem să facem mai atractive afacerile mai ieftine pentru, eh, din punct de vedere administrativ pentru întreprinzători. Este important să existe eh, standarde de contabilitate și de bilanțare mai suple, mai flexibile. Comunicarea în legătură cu așa numita smart regulation a fost un pas înainte pentru că ne-a permis să întrevedem uh, modul în care putem uh, realiza un nou cadru de reglementare inteligent, smart, pentru uh, companiile mici și mijlocii. Apoi, actul pentru IMM-uri, Small Business Act, cred că tratează acum cele mai importante aspecte de reglementare Uh, care vizează direct IMM-urile, dar care uh, prevede și noile condiții de acces la finanțare a unor afaceri. Cred că principala problemă pentru companiile mici este, nu este neapărat că sunt mici, eh, ci că sunt eh, lăsate singure. Adică nu au o voce de reprezentare a, a eh, politică a intereselor lor în timp ce companiile mari au, au posibilitatea de a se exprima, de a se articula în mediul politic. Și tocmai de aceea credem că acest Small Business Act este un pro, proiect, un progres, îmi cer scuze, foarte bun pe calea unei mai bune guvernanțe pentru aceste IMM-uri. Și atunci, dacă ne întrebăm ce companii uh, sunt necesare pentru crearea mai multor locuri de muncă, pentru a ne uh, relansa din uh, uh redresa din această criză în Europa. Cred că uh, accesul la uh, finanțare Uh, adaptarea pieței unice la condițiile prezente și reducerea poverii administrative asupra companiilor, acestea trei sunt răspunsurile uh, cele mai importante. Președinția uh, Ungar a încercat din răsputeri să se angajeze pe calea obținerii acestor răspunsuri și rezultate și trebuie să mulțumesc și echipei mele care m-a ținut aici, pentru că Uh, cea mai mare sarcină pentru noi este cum să cum să uh, concertăm eforturile diferiților actori care sunt, uh, sunt activi aici, pentru că nu trebuie doar să colaborăm, să colaborăm cu Comisia și cu alții, ci trebuie să cooperăm la momentul oportun pe dosarele cele mai importante. Pentru că pentru că se întâmplă uh, ca uneori uh, termenele să fie foarte strânse, să avem la dispoziție doar două, trei săptămâni la Consiliu pentru a reacționa la inițiativa Consiliului și, și trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că atunci când a fost necesar să vă exprimați poziția, poziția Parlamentului, uh, a, a atunci ați reacționat foarte prompt. Fără uh, această reacție uh, promptă a Parlamentului nu am fi putut să uh, fim atât de competitivi și atât de performanți. Știți că sloganul președinției ungare este o Europa mai puternică. Și eu cred și am convingerea că, într-adevăr, Europa a devenit puțin mai puternică, ceva mai puternică. Așa, în pași mici, mărunți, dar am pășit înainte. Și de asta avem nevoie, cred. Avem nevoie de un mediu de afaceri european mult mai competitiv și personal sunt personal sunt mândru și recunoscător că am putut face parte din acest proces. Mulțumesc. Well, thank you very much um, for your Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc că ați făcut o trecere în revistă a aspectelor foarte importante pentru noi. Single Market Act, într-adevăr, reprezintă o realizare, dar trebuie să o aprofundăm acum și știu că sunt sigur că putem să ne bazăm pe uh, sprijinul dumneavoastră constant la Consiliu pentru adoptarea măsurilor care arată că statele membre uh, ne sprijină în angajamentele noastre. Uh, mă bucur că v-ați angajat în legătură cu implementarea acestui Small Business Act, pentru că suntem conștienți că dezbaterea politică a avut loc, însă că acum trebuie să trecem la implementare, la punere în aplicare. Și sunt sigur că veți fi aliatul nostru în viitor. Ne mai rămâne cam o jumătate la oră la dispoziție pentru întrebări, pentru o dezbatere cu domnul ministru. Cine dorește să ia cuvântul? Uh, domnul Tranta, Trantafilidis, Corața Bild. De fapt, toată lumea uh, prezentă în sală dorește să ia cuvântul. Deci, vom începe cu domnul Triantafilidis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului ministru pentru tot uh, ce ne-a spus, pentru prezentarea sa și, ca și dumneavoastră, aș dori să mă refer la progresele înregistrate în ce privește directiva referitoare la protecția consumatorilor. Aceste progrese se datorează în mare măsură eforturilor depuse de președinția ungară. Aș dori să mă refer la o întrebare Uh, pe care a uh, ridicat-o și domnul, sau de o, o problemă pe care a ridicat-o și domnul ministru, inovarea. Președinția a, uh, s-a axat foarte mult pe competitivitate, mai ales pe competitivitatea IMM-urilor. Și din tot ce ne-a spus domnul ministru, reiese că există o problemă legată de finanțarea inovării europene. Aș dori să ne spune domnul ministru, care sunt uh, măsurile adoptate de către președinția ungară pentru noul cadru de finanțare și care este moștenirea pe care președinția uh, ungară o lasă pentru uh, trioul viitor, pentru că eu sunt cipriot și această întrebune, uh, întrebare mă interesează. Putem să luăm uh, uh, întrebare și răspuns, pentru că avem mult timp la dispoziție. Doriți să răspundeți? Putem să colectăm mai multe întrebări dacă sunteți de acord. Da, cum zic să nu, sigur, doamna Haslick. Mulțumesc uh, foarte mult. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență și pentru prezentarea foarte uh, interesantă pe care ați făcut-o. Ne-ați prezentat uh, activitatea președinției ungare și sper că mult din elementele pe care, multe din elementele pe care le-ați uh, prezentat vor fi continuate de către președinția polonă și aceasta, bineînțeles, în avantajul uh, pieței interne, care este uh, obiectul nostru de activitate. Ați vorbit despre sistemul de brevete. Mă bucur că am reușit să soluționăm această problemă în mare măsură. Probabil că nu pe deplin, dar în orice caz e clar că ne uh, mișcăm în direcția potrivită înspre o uh, soluție finală. Aceste brevete sunt foarte importante pentru IMM-uri, IMM-urile care trebuie să plătească costuri foarte ridicate în legătură cu protecția brevetelor în multe state membre din Europeană. Deci mă bucur că acest sistem unic uh, va înlesni activitatea IMM-urilor și le va permite să își protejeze în mod mai eficient uh, interesele. Aș avea o întrebare. Ați vorbit și de capitalul privat uh, în domeniul inovării. Aș dori să vă întreb cum intenționați să atrageți uh, capital privat și cum va putea el fi folosit de către IMM-uri. Cum putem uh, atrage acest capital? Mulțumesc! doamna Corața Bild. Mulțumesc foarte mult. Eu aș dori să îmi uh, exprim admirația și să spun că am fost foarte impresionați de uh, angajamentul uh, dumneavoastră personal și de eforturile depuse de uh, președinția dumneavoastră. Mă refer la promisiunile pe care ni le-ați prezentat în urmă cu șase luni, relansarea economiei, um, revizuirea Consiliului Competitivitate. E o sugestie pe care am făcut-o noi la nivelul președinției belgiane. Doream să se aducă la nivel ministerial și așa cum ne-ați explicat, ați dorit și să înlăturați toate piedicile, toate obstacolele birocratice și să vă axați pe uh, uh, eficiență. În ce privește uh, protecția consumatorului și Single Market Act, e vorba de adevărate realizări, două realizări pe care le-ați înregistrat dumneavoastră și aș dori să-mi exprim recunoștința în acest sens. Aș dori să mă refer la această chestiune a piedicilor indirecte și a excepțiilor naționale. Am avut un dialog foarte fructuos cu dumneavoastră și aș dori să profit de ocazia, uh, de ocazie pentru a vă mulțumi pentru că ne-ați invitat la uh, Budapesta. După cum știți, uh, Slovacia a elimina toate obstacolele, știm cu toții care sunt problemele, înțelegem cu toții situația, dar doream să vă întreb dacă puteți să îmi reconfirmați angajamentul că aceste măsuri sunt uh, temporare, că vor ține doar pe timpul uh, crizei și aș dori să știu uh, cum doriți să procedați. Aș dori să vă invit de asemenea să continuați să vă mențineți angajamentul în ceea ce privește relansarea pieței unice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș dori să uh, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Aș dori să pun accentul pentru că în prezentarea dumneavoastră uh, mi-a lipsit acest lucru. Aș dori să pun accentul pe cetățeni, pentru că cetățenii uh, se află în centrul Europei. Aș dori să vă adresez o întrebare, o întrebare care comportă două laturi. Președinția ungară, aș dori să știu dacă e preocupată de aspectul social al pieței interne și care este importanța pe care o acordați serviciilor uh, interne de interes general. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Heidi, nu? Doriți să răspundeți la aceste patru întrebări, domnule ministru? So, thank you very much. Uh, I think... Mulțumesc foarte mult. Poate că primele două întrebări pot uh, să le punesc în răspunsul meu, pentru că uh, se înrudesc într-o oarecare măsură. Când vorbim despre inovație, cercetare, dezvoltare, cred că avem multe um, provocări în Europa și uh, dinspre uh, Silicon Valley. Deci uh, există în universitățile noastre tineri uh, care au foarte bună imagine despre ceea ce uh, pot să devină în viață pentru a ajunge la un moment dat uh, milionar, pentru că noi cunoaștem foarte bine exemplele de succes, fie creatorul Yahoo, fie alți tineri care au reușit în viață. Este o poveste de succes, de reușită, dar inovația în general, în realitate, este determinată de evoluțiile și de presiunile dinspre industrie, inovația deci are um, acest impuls dinspre industrie și uh, cred că miturile, legendele de succes pe care le avem în viață um, din spre Silicon Valley trebuie să dispară din imaginația noastră. Inovația uh, este determinată de industrie, iar cel de-al doilea aspect este legat de finanțare. Deci, uh, industria în clipa de față ar trebui să investească în domeniul inovației. De asemenea, trebuie să uh, rezolvăm problemele reglementărilor, să creăm un sistem de finanțare pe plan european. Cred că în ultima perioadă, în timpul președinției noastre, am făcut o evaluare interim al uh, programului 7 și Ehm, am ajuns la concluzia că trebuie să fie un sistem mai bine concentrat pe obiective. Trebuie să eh, ne unim eforturile în această direcție. Și, în al doilea rând, trebuie să existe o evoluție înspre un cadru strategic comun pentru a găsi sinergiile în domeniul instrumentelor de finanțare. Iar sinergiile nu înseamnă doar că trebuie să găsim din fondurile structurale banii necesari pentru cercetare și pentru programul uh, șapte, 7. Deci nu doar să încercăm să punem la un loc banii, dar și să vedem cum pot ei să fie investiți eficienți. Există două modalități de acțiune. Una ar fi crearea unui mediu favorabil pentru industrie să facă asemenea investiții și, în al doilea rând, este o chestiune care ține de responsabilitatea fiecărui stat membru să unele din acest punct de vedere acționează foarte bine, altele mai puțin bine, dar lucrurile ar trebui să fie din acest punct de vedere coordonat pe plan european. Iar după aceea, ă, trecerea de la FP7 la strategia comună, de asemenea, este necesară. Vinerea trecută a avut loc o conferință, ă, s-a făcut un apel la toți actorii direct interesați. În acest sens, Oli Rehn, de altfel, a participat la această întâlnire Chiar dacă aici nu s-a vorbit foarte mult despre finanțare, discuția s-a axat pe eforturile de coordonare a acțiunilor, acest streamlining pe care trebuie să-l impunem. Bun. În legătură cu întrebarea următoare. Este o măsură temporară, cea la care v-ați referit dumneavoastră și până la finele anului 2012 um, va funcționa. Um, o serie de întreprinzători m-au întrebat alaltăieri dacă um, aceste măsuri sunt chiar <laughs> bătute în cuie. Nu, va fi o decizie a guvernului uh, dar uh, am, a fost asigurat că este o măsură temporară. Dacă urmărim evoluțiile din ultima vreme, noi am recurs la această soluție din multe motive. Situația bugetară moștenită și uh, uh, criza din anumite sectoare a dus la dezechilibre bugetare dar uh, putem să constatăm că aceste măsuri uh, au fost necesare și, într-un fel, uh, acum răsplata se întrezărește. Bineînțeles că obiectivul trebuie să fie ca piața muncii, inclusiv pe plan european, să devină mai flexibilă și să devină mai eficientă. Dar prin aceste reforme noi vom uh, avea posibilitatea să finanțăm anumite sectoare ale economiei fără uh, să mai introducem impozite uh, suplimentare. În momentul în care noi am luat aceste măsuri, am fost obligați să o facem, dar constatăm că ele se dovedesc a fi eficiente. Dacă priviți la tulburările de pe piața zonei euro acum, veți putea să faceți o comparație și să vedeți că în clipa de față Ungaria găsește posibilități să echilibreze piața monetară și perspectiva de creștere este încurajatoare Așa că ultimele cifre pe care le avem privind uh, creșterea economică, deci uh, cotele de creștere în ultimii cinci ani, nu am avut până acum o creștere atât de substanțială. Pas cu pas putem vedea că rezultatele sunt bune. Știu că măsurile sunt controversate, dar ele sunt limitate în timp și ne oferă răgazul necesar pentru a putea continua reformele. Deci a fost necesar uh, să acționăm astfel, pentru că pur și simplu să tai ă, dintr-o parte și din alta este foarte simplu. Este vorba de, de fapt de 100 de miliarde de uh, forinți ă, maghiari uh, care au fost necesari și uh, am avut nevoie de a câștiga timp pentru a putea implementa reformele pas cu pas. Deci, Uh, nu este nimic bătut în cuie definitiv. În ce privește dimensiunea socială a pieței unice, sigur, este uh, din ce în ce mai importantă. Știți că <laughs> adesea se citează panseul că nimeni nu poate să se îndrăgostească de uh, piața unică. Dar dacă vă uitați la cele 12 uh, uh, principii măsuri care sunt prevăzute în Single Market Act, veți uh, vedea că există un accent pe elementele care sunt relevante din punct de vedere social și trebuie să insistăm asupra importanței pe care piața unică o are pentru cetățeni. Este important să comunici corespunzător pentru că avantajul pieței unice este evident pentru toată lumea. Dar uh, Știți că de obicei se spune bad news is news, deci uh, veștile, doar veștile proaste sunt uh, știri cu adevărat. Eu cred că avem nevoie de susținerea cetățenilor în favoarea pieței unice și ca atare este important ca uh, să uh, comunicăm cum trebuie cele 12 uh, elemente esențiale care au dimensiunea socială pe care ne-o propunem. Președintele, mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să revină asupra anumitor întrebări? Sunteți mulțumiți cu răspunsurile? Dați-mi voi și mie să vă pun câteva întrebări, domnule ministru. În ce privește entuziasmul dumneavoastră pentru actul privind IMM-urile? Avem anumite idei în legătură cu modul în care putem să îmbunătățim lucrurile. Există anumite prevederi eh, privind eh, teste de examinare a legislației în domeniul activității IMM-urilor și eu cred că ar trebui să exercităm o mai mare presiune asupra Comisiei pentru ca aceste analize să se facă și să fim anunțați și noi în legătură cu rezultatele. De asemenea, în ce privește legislația pentru IMM-uri. Sigur, este nevoie de anumite exceptări și la un moment dat am putea spune că avem mai multe excepții decât reguli. Dar eu cred că soluțiile găsite sunt binevenite. Ne-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere pentru că evoluați uh, acum după o etapă importantă în care ați deținut președinția. Care sunt recomandările dumneavoastră pentru perioada următoarelor 12 luni? Care ar trebui să fie accentele în activitatea noastră? Aveți din acest punct de vedere un mesaj pe care doriți să ne l transmiteți? Uh, Mulțumesc. Evaluarea uh, interimară a uh, actului pentru IMM-uri a avut uh, ca scop uh, o, inclusiv o regândire a agendei politice în domeniul IMM-urilor. Uneori trebuie să doar repeți anumite principii, alteori trebuie să le adaptezi la uh, realitate în acest Small Business Act, eh, dar și în abordarea generală cu privire la eh, IMM-uri, eh, au apărut tot felul de, de, de reguli care într-adevăr sunt importante, cum este acest small business test, adică verificarea actelor legislative din punct de vedere al Uh, plierilor pe nevoile IMM-urilor. Știți că uh, guvernele trebuie să aibă în vedere multe, multe principii și uh, trebuie să pună în aplicare toate politicile care se conturează prin acte legislative și de aceea este uneori mai ușor să, să susții noi acte legislative decât să decât să reglementeze re reglementeze o situație care uh, a fost deja uh, reglementată înainte vreme. <clears throat> Acum, uh, clasificarea întreprinderilor este dificilă. Ce este o întreprindere mică sau mijlocie? Într-o țară anume, s-ar putea să găsim 99% Uh, uh, IMM-uri în peisajul economic. Deci, dacă IMM-urile reprezintă 99% uh, din mediul de afaceri, atunci sigur că este o categorie extrem de relevantă, dar altele țări poate că nu este la fel. Da? Tocmai de aceea s-au revizuit regulile de contabilitate și bilanțare pentru entități mici, small entities. Vorbim aici despre uh, companii cu mai puțin de 10 angajați. Sigur că și acestea au nevoie de tratament special, dar care să fie acel tratament special? Eu niciodată n-am văzut un guvern care să spună că suntem împotriva IMM-urilor. Niciun, niciun guvern nu poate să zice așa, așa ceva. Dar trebuie să știm care este dimensiunea uh, proporția, ponderea acestora, uh, în același timp trebuie să știm care pot fi uh, ajutoarele reale pentru aceste companii. Reguli cum ar fi cele privind ghișeul unic, privind acel small business test și așa mai departe, acestea arată uh, că că lucrurile acestea privind IMM-urile sunt importante pentru noi, dar nu sunt întotdeauna ușor de realizat. După mandatul nostru, după ce vom preda ștafeta, sau aș putea să zic și până la, până la sfârșitul mandatului nostru, cam peste 10 zile, eu cred că trebuie să continuăm uh, cu prioritate pe două dosare. Odată uh, brevetul unic, brevetul comunitar, unde împreună cu Comisia și cu Parlamentul trebuie să mergem mai departe. Uh, companiile uh, europene cer asta de la noi. Și avem semne, semnale că am putea să ajungem la un acord Uh, în următoarele zile, dar știți cum, situația se schimbă de la o zi la alta. Deci uh, aici vom avea nevoie de susținere, cum evident încape loc de îmbunătățiri. Și avem nevoie de, și de susținerea Parlamentului, evident. Eu v-aș încuraja să faceți toți acei pași care uh, până la urmă vor face Europa mai puternică, care vor face, care vor face eh, afacerile și întreprinderile europene mai competitive, care vor permite o, un, o accesibilitate eh, a fondurilor de finanțare mai bună. Majoritatea guvernelor și Europa în ansamblu eh, nu sunt în măsură să să-și restructureze acum economiile, dar putem să reducem poverile administrative, să înlesnim activitatea prin mai puține reglementări. Pentru că uh, momentan nu ne putem permite uh, lansarea unor pachete de, de uh, stimul economici prea, prea ambițioase dar uh, prin mai bun acces la inovare vom avea mai multă creștere și un progres mai mult. Președintele, mulțumesc pentru acest răspuns și mulțumesc că participați uh, poate ultima dată ca președinte în exercițiu al Consiliului, dar uh, poate și pe viitor ca entuziast al, și fervent susținător al pieței unice. Ne bucurăm că ați vorbit și despre dimensiunea socială a pieței unice. Vă dorim toate cele bune pentru ultimele zile uh, ale mandatului noastră. În special vă dorim succes pentru uh, a răzbate în problema uh, brevetului comunitar, brevetului unic. Um, și eu cred că Consiliul de Competitate va lansa prin acest brevet un semnal foarte important. Vă mulțumim foarte mult, uh, vă aplaudăm pentru tot ce ați făcut până acum și vă dorim toate cele bune pentru viitor. Îmi face de asemenea uh, plăcere să vă predau în limba maghiară uh, raportul vizitei noastre, delegației pe care am avut-o în, la Budapesta. Sperăm că veți citi cu plăcere. Mulțumesc! Um, um și acum uh, o scurtă pauză de 5 minute. Să știți că sala este amenajată pentru audiere. Um, sper însă că va găsi toată lumea loc uh, în sală și că își va găsi locul în sală. Um, deci vom susține mai întâi uh, pachetul pentru drepturile consumatorilor și după aceea vom avea uh, audierea propriu-zisă. Mulțumesc! Uh, uh, Doamnelor și domnilor, v-aș invita să vă ocupați locurile. Îmi face plăcere să vă salut pe toți aici. Uh, ne bucurăm că participați la această audiere privind uh, vămile modernizate și piața internă. Avem o serie de vorbitori Uh, începem cu o mică întârziere, pentru că înainte de audiere uh, Comisia trebuie să se achite de o uh, sarcină formală importantă, și anume să susținem în mod formal acordul dintre raportori, raportori din umbră pe de o parte și miniștri pe de altă parte în ce privește directiva uh, pentru drepturile consumatorilor și dacă îmi permiteți uh, și sunteți de acord să uh, luăm în bloc uh, textul consolidat și să luăm act de declarația președintelui privind tabelele de corespondență. Deci la acest vot vor participa doar membrii de la Comisia IMCO. Știu că sunt și membrii din alte comisii aici, dar uh, vă rog ca la votul uh, acesta să participe doar membrii IMCO. Uh, o salutăm și pe Diana Wallis, care este raportor din partea Comisiei pentru Afaceri Juridice. Dacă putem, haideți să avem și câteva scurte declarații din, din partea uh, raportorului uh, Schwab reprezentat de uh, un coleg aici în sală. Propun că dacă aveți cartele de vot la dumneavoastră, atunci să trecem la un vot electronic. Deci, Hans-Peter Mayer, raportor în exercițiu, are cuvântul. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, iau cuvântul în numele raportorului Andreas Schwab, care, din păcate, din cauza unei călătorii în străinătate planificate cu mult timp în urmă, nu poate fi aici. Vă mulțumesc pentru colaborare și pentru eforturile depuse de președintele comisiei, de secretarul comisiei, de raportori din umbră și, nu în ultimul rând, mulțumesc uh, participării și contribuției uh, președinției în exercițiu și Comisiei Europene. Am elaborat uh, puncte importante, iar în ce privește punctul 5, textul a devenit mai uh, bine structurat. Am reușit să păstrăm Uh, texte importante în capitolul 4, care includ elemente foarte importante obligatorii în beneficiul consumatorilor. În ce privește uh, capitolul 3, cea mai mare parte a cerințelor noastre au putut fi impuse în fața partenerilor cu uh, derogări uh, foarte practice, pragmatice pentru sectorul meșteșugăresc, de exemplu, iar în ce privește costurile, am avut și ieri o, încă o dezbatere, uh, textul este acum foarte clar și acum Comisia trebuie să transpune aceste prevederi foarte clare. Sigur că Parlamentul și-ar fi dorit uh, ca unele texte să fie și mai uh, puternic formulate, să meargă mai departe, dar pot să spun uh, cu mulțumire că am, ajun, am reușit să obținem foarte multe și a trebuit să cedăm în puține puncte mi se pare că a fost foarte bine că cu toții în aceste negocieri am fost orientați pe consens și pe succesul în ansamblul proiectului. Tocmai de aceea am avut posibilitatea să ameliorăm în mod considerabil textul Comisiei și Consiliului. Stimați colegi, am convingerea că într-o a doua lectură nu am ajunge la un rezultat mai bun, de aceea noi, grupul uh, uh, Partidului Popular European și în această comisie susținem acest raport și vă rog și pe dumneavoastră să-l susțineți alături de noi. Mulțumesc. Doamna Gephardt. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc tuturor uh, celor care ar participat la această activitate foarte palpitantă, uneori controversată. Am avut uh, multe uh, contradicții pe fond, dar până la urmă am ajuns la un rezultat care cred că uh, este un rezultat bun, nu sunt compromisuri de care ar trebui să ne fie rușine, din potrivă Uh, cred că în plus, uh, s-au instituit niște obligații de informare care fac acum ca cetățeanul, atunci când cumpără un produs, să facă o decizie informată. Eu cred că uh, progresul nostru este considerabil. Salutăm faptul că au putut fi incluse serviciile digitale, care înainte vreme nu au fost în, incluse în text, așadar la cumpărăturile prin eh, internet eh, eh, nu mai există cumpărături implicite, că întotdeauna va fi prezentat și trebuie prezentat prețul efectiv, prețul final efectiv înainte de actul cumpărării, achiziționării. Deci, iată, avem mai multă certitudine juridică Uh, și economică pentru uh, cetățeni, cetățenii consumatori. În virtutea acestor uh, fapte susținem și noi și invităm la votarea afirmativă a acest raport. Domnul Rochefort. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt grupul meu, grupul liberalilor și democraților, susține și el acest text, vom vota pentru el și aceasta din două motive. În primul rând, pentru că nu e vorba doar de un echilibru între grupurile politice sau între instituții, ceea ce bineînțeles că e important, însă e vorba de un echilibru între interesele consumatorilor și interesele întreprinderilor. Și astfel se aduce o contribuție importantă la construirea pieței interne. În al doilea rând, este esențial pentru noi și ne bucurăm de acest lucru că, grație de eforturilor depuse de uh, raportor, am ajuns la unanimitate între grupurile politice, ceea ce, din punctul de vedere al cetățenilor europeni, este un semnal foarte clar în, al direcției în care dorim să continuăm când e vorba de viața de zi cu zi a întreprinderilor și a consumatorilor din Europa. Mulțumesc foarte mult! Cred că nu mai dorește nimeni din partea Parlamentului să ia cuvântul. Avem reprezentanții Consiliului și al, uh, ai Comisiei. Îi dau cuvântul doamnei Coteș de la Consiliu, care a de, uh, condus negocierile, și uh, doamnei Mișu de la Comisie. Deci doamna Coteș întâi. Domnule președinte, mă bucur foarte mult că pot să fiu aici în mijlocul dumneavoastră și așa cum a arătat-o și domnul ministru mai înainte în legătură cu brevetul unic, anume că ne aflăm într-un moment istoric, cred că și noi în acest dosar ne aflăm într-un punct de cotitură. În ianuarie am putut să particip în, pentru prima dată în numele președinției Ungariei aici, atunci am luat prima dată cuvântul în Comisia IMCO și vă spuneam atunci că o prioritate majoră a Uh, activității noastre va fi să ne axăm pe dosarele cel mai importante în cooperare cu Parlamentul. Iată, mă bucur foarte mult că împreună cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, ajungem la o, un consens și uh, suntem extrem de mulțumiți că s-a ajuns la un consens și chiar în unanimitate pe acest uh, dosar. Așa cum au spus-o și raportorul uh, în exercițiu și raportorii din umbră, avem un consens uh, foarte echilibrat care uh, ține cont și de interesele cumpărătorilor și de interesele întreprinderilor. Mulțumim tuturor actorilor, atât din punct de vedere politic, cât și celor care ne-au susținut tehnic pentru eforturile depuse. Um, Mulțumesc, doamna Mișu, în fine, numele Comisiei. Bună ziua tuturor! Doream doar să adaug că și eu uh, sunt extrem de satisfăcută și aș dori să salut uh, toate aceste reuniuni uh, pe care le-am avut cu Parlamentul, cu președinție, care au fost foarte interesante Uh, și care au dus la rezultatul final pozitiv la care am ajuns astăzi. Serviciile Comisiei consideră și că această propunere pe care o discutăm astăzi e o propunere foarte echilibrată atât pentru consumatori cât și pentru cei care fac comerț. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru această uh, cooperare constructivă și fructuoasă. Aș dori și eu în calitate de președinte al comisiei noastre, să mulțumesc tuturor raportorilor, raportorului principal, raportorilor din umbră, comisiei și Consiliului care au depus eforturi foarte mari pentru a ajunge la acest rezultat. Deci supun la vot în bloc cele trei puncte, vot electronic. S-a deschis votul. Put your card in the other way Întoarceți cartela de vot. Okay. Has everybody voted? A votat toată lumea? Eh, se pare că cineva nu a votat. A introdus cartela de vot în consolă, dar nu a votat. Am pierdut în orice caz un vot, s-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru și 3 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că Andrew Schwab merită aplauzele noastre, la fel ca și raportorii din umbră. Iată, aceste texte vor fi uh, semnate de reprezentanții uh, grupurilor politice și vor discutate la plenară de săptămâna viitoare. Uh, sper că mulți deputați vor rămâne la audierea care urmează. Dacă nu, vă rog să vă strecurați discret, afară din sală, a dura ceva. Însă sper că invitații noștri vor da dovadă de înțelegere. Vă propun să facem o pauză scurtă pentru a permite oamenilor să se instaleze. Uh, so I am keen to, um, to start. So could I ask you if you... Uh... Vă propun să începem și dacă doriți să discutați, vă rog să o faceți în afara sălii de ședință. Aș dori să îi rog pe deputații care sunt așezați în spatele uh, sălii să vină în față și astfel uh, vizitatorii care poate doresc să participe la această audiere pot să se uh, pună în spate. Um, uh, deci, încă o dată, aș dori să vă urez bun venit la această audiere. Aș dori să uh, urez bun venit și celor care ni s-au alătur, alăturat pe internet. Uh, știm că avem și public online pe internet. Aș dori să le reamintesc tuturor celor care vor lua cuvântul că în ceea ce privește transmisia pe internet, camera vă va identifica automat când vă deschideți microfonul. Deci e spre informarea experților. Aș dori să salut uh, bun venit, un bun venit călduros uh, raportorul pentru raportul nostru uh, din inițiativă proprie, domnul Matini, care stă lângă mine la prezidiu și care va trage concluziile la sfârșit. Și aș dori să mulțumesc și echipei sale care împreună cu raportorii din umbră ne-au ajutat la organizarea acestei audieri. Ea face parte din uh, uh, în procesul pentru a insufla noi idei în uh, raportul nostru cu privire la un sistem vamal modernizat. Vămile fac parte din sfera noastră de competență și ne bucurăm să putem asculta prezentările experților și să discutăm toate elementele implicate. Voi da vorbitorilor cinci minute la dispoziție pentru că nu avem prea mult timp. Uh, ați uh, primit uh, CV-urile lor, care sunt foarte impresionante. Dacă doriți, puteți să le citiți. Uh, însă, în orice caz, repet faptul că trebuie să ne repetăm cu strictețe, respectăm cu strictețe timpul. Vă propun să începem cu prima sesiune, uh, sporirea competitivității, apoi să avem o sesiune de întrebări și de răspunsuri din sală și apoi putem să tratăm sesiunile doi și trei împreună, pentru că uh, având în vedere timpul pe care îl avem la dispoziție, îi putem asculta pe experți și după aceea să avem o sesiune de întrebări-răspunsuri. Pentru că Uh, consolidarea cooperării și uh, controlele eficiente pot fi tratate mână în mână. Și sunt convins că vor fi idei comune între cele două sesiuni. Iată ce uh, ne propunem să facem și sper să finalizăm la timp cu concluziile domnului Salvini. Iată cum arată programul pentru această dimineață. Deci acum vă propun să trecem la prima sesiune, um, o competitivitate sporită. În primul rând îl vom asculta pe domnul Miroslav Zelinski, care este director de la Comisia Europeană la Direcția Politică Vamală, Legislație și Tarife. El uh, ne va informa în legătură cu chestiuni legislative. Apoi, e o mare plăcere pentru mine să-i urez bun venit doamnei Suzane Aigner. Este vicedirector la Organizația Vamală Internațională uh, în ce privește înlesnirea și um, respectarea uh, e un aspect foarte important. Apoi aș dori să-i urez uh, bun venit domnului Hubert Jadrich. Uh, poate că ne puteți ajuta cu pronunțarea numelui, îmi cer scuze. Lucrează la Price Waterhouse și este președintele Comitetului Director al uh, Price Waterhouse, Waterhouse European Customs Network. Și, în fine, Keith Vaughan, care este Uh, manager Affairs pentru United Parcel Service in Europe, care zi de zi se ocupă de aceste subiecte în mod foarte intensiv și ne va spune câte tranzacții, nu ne va spune câte tranzacții uh, se fac la serviciul său, dar ne va prezenta uh, volumul de muncă al instituției sale, deci ne bucurăm să ne putem beneficia de experiența sa. Deci, în primul rând, domnul Zielinski are cuvântul. Domnule președinte, stimați ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, E un privilegiu pentru mine să fac această primă prezentare. Voi încerca să mă încadrez în cele 5 minute. Aș dori să mă axez doar pe situația actuală a uh, revizuirii codului VAMAL modernizat. Nu o să mă refer la alte chestiuni, însă bineînțeles că sistemul VAMAL nu vizează doar codul VAMAL modernizat, CVM-ul. Nu știu dacă se pot pune diapozitivele și pe ecran. Președintele, uh, am primit uh, diapozitele dumneavoastră, vor fi și pe ecran, deci vă propun să începeți și după aceea vor sosisi și diapozitivele. Mulțumesc! E vorba de uh, revizuirea codului VAMAL modernizat și de, sau de amendarea lui. Exist, sunt două procese diferite. Noi nu ne-am dorit să deschidem această dezbatere. Această revizuire a codului VAMAL modernizat are mai multe obiective. Uh, amânarea, datorită uh, mai multor motive, uh, pentru că uh, sistemele informatice trebuie să fie dezvoltate. Un al doilea motiv, chestiunea uh, alinierii acestui cod uh, vamal modernizat la tratatul de la Lisabona și, bineînțeles, că atunci când vorbim despre actele de implementare, trebuie să ne gândim la puterile de implementare și puterile de delegare în costul vamal modernizat. Și apoi, mai avem și câteva corectări de făcut care au apărut în urma activității depuse Uh, de către modelizarea procesului de afaceri și uh, alte uh, evoluții legislative în domeniul vamal. Deci, iată care sunt obiectivele noastre. Cum procedăm? Noi încercăm să limităm toate schimbările, modificările, încercăm să respectăm dorința inițială a Parlamentului European și a Comisiei când s-a votat în 2008 codul vamal modernizat. Apoi, sigur că avem și un calendar foarte ambițios pe care ni l-am uh, propus. Știm că e nevoie de acest cod vamal modernizat. Comunitatea de afaceri și Europa, în general, au nevoie de acest uh, CVM. Deci, avem toate uh, aceste criterii pentru corectări. În primul rând, schimbările de formă. Uh, E foarte simplu, nu trebuie decât uh, să facem schimbări de timpul uh, comunitățile europene, uh, Uniunea Europeană. Sunt schimbări, modificări care trebuie făcute în textele legislative, dar sunt modificări de formulare. Apoi trebuie să mai ținem cont și de Uh, modelizarea procesului de afaceri. Când s-au adoptat uh, acest cod vamal modelizat, în urmă cu câțiva ani, acest, uh, această modelizare nu era foarte performantă și acum avem un instrument foarte performant și când întocmim prevederile legale, constatăm cum evoluează procesul și astfel putem să, să evităm surprizele și să evităm greșelile. Și bineînțeles că mai trebuie să ținem cont și de rezultatele acestei activități. Care este situația actuală și care este calendarul? În 19 mai a fost adresată o uh, scrisoare uh, președintelui uh, IMCO și președinției ungare, care avea ca scop explicarea sau căutarea sprijinului politic și obținerea unei uh, susțineri în ce privește aceste schimbări. Ne-am adresat apoi președinției ungare și, bineînțeles, și președințiile, uh, președinților următoare, polonă și uh, suedeză, și am abordat și deputații europeni. Problema revizuirii și nu amendării este foarte importantă, pentru că noi dorim să evităm greșelile. Nu dorim să reluăm această dezbatere pe care am avut-o în urmă cu câțiva ani și am dorit să, să finalizăm acest, această activitate uh, pregătitoare în ce privește actele delegate și implementarea codului VAMAL uh, modernizat, dacă se poate, până în luna noiembrie. Și, bineînțeles că mai trebuie soluționate și alte chestiuni. Tocmai discutăm cu uh, comunitatea comercială și cu toți factorii implicați toate aceste aspecte. Acest proces este foarte complex pentru că uh, continuăm să uh, implementăm codul VAMAL modernizat, dar suntem uh, gata să trecem la uh, revizuire și apoi să uh, împărțim acest text în acte de implementare și acte um, um, uh, um, delegate. Dar acest uh, proces sper să continue așa cum ne-am propus. Aș dori să vă spun că suntem foarte deschiși, uh, suntem deschiși dezbaterilor, vom uh, informa Consiliul și bineînțeles că vom continua să informăm și Parlamentul. Și intenționăm ca Comisia să adopte această propunere, să o finalizăm uh, până la sfârșitul anului. Și am voi, deci am dorit să evităm o situație în care Comisia să trimită această propunere la sfârșitul lui decembrie și la, sau la începutul lui ianuarie spre surprinderea tuturor. Iată ce doream să vă spun. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi foarte mult, domnule Zilenski, pentru uh, această prezentare. Uh, într-adevăr, tot ce face raportorul nostru, domnul Savini, ne pregătește și încearcă să ne informeze cât mai mult înainte de a trece la miezul problemei. Uh, aș dori să vă informez că în mapele pe care le-ați primit figurează și prezentarea domnului Zelinski și ele vor fi uh, și pe site-ul nostru după ședință imediat. Acum putem trece la doamna Aigner de la Organizația Vamală Internațională. Sper ca diapozitivele să apară pe uh, ecran. Din câte am observat, uh, calculatoarele sunt destul de lente, dar uh, în mape avem și slide-urile dumneavoastră, deci uh, dacă doriți, uh, puteți să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitația adresată, pentru Organizația Mondială a Comerțului. Este o onoare să fim invitați aici la Parlament și am fost uh, rugată să vorbesc despre ceea ce înseamnă proiectul de modernizare vamală din punctul nostru de vedere. Suntem o organizație internațională și când vorbim despre Organizația Vamală Mondială. Trebuie să spun că avem state membre foarte active și uh, obiectivele pe care le urmărim nu sunt asemănătoare cu obiectivele Uniunii Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene în totalitate. Noi încercăm ca cei 177 de membri uh, să își se regăsească prin obiectivele lor în organizația noastră. Majoritatea sunt state în curs de dezvoltare, deci provocările uh, cu care suntem noi confruntați sunt parțial diferite de cele ale Uniunii Europene. Unul din obiectivele noastre este uh, de a colecta uh, sume de bani uh, în folosul și mai ales statelor în curs de dezvoltare și noi de asemenea, ă, asistăm statele membre în promovarea unor ă, instrumente necesare în această activitate. Încercăm să încurajăm o implementare ă, a unui sistem vamal armonizat, a unor proceduri vamale armonizate. Promovăm de asemenea increditatea activității de cooperare în domeniul VAMAL și promovăm de asemenea parteneriatele între organismele vamale și comerciale. Principalele provocări, nu vreau să uh, insist asupra lor, pentru că sunt similare cu provocările uh, cu care se confruntă majoritatea statelor membre. Activitățile noastre cheie sunt asemănătoare cu cele uh, urmărite de organismele specialitate, specializate ale, ale Uniunii Europene. Trebuie să încercăm să garantăm ca toate ca toți membrii să își regăsească locul dorit în ce privește facilitățile comerciale, cooperarea în acest domeniu. De asemenea, avem un for similar uh, celui uh, Digitax din uh, Uniunea Europeană. Există și un grup consultativ care acționează în acest domeniu. Aduc o contribuție importantă în activitatea noastră creând garanția ca măsurile pe care noi, Organizația Mondială Vamală, o promovăm, corespunde tuturor necesităților vamale. Cei care sunt familiarizați cu codul VAMAL uh, vor putea constata că uh, majoritatea activităților noastre corespund uh, obiectivelor codului VAMAL modernizat și că noi cooperăm strâns cu statele membre ale Uniunii Europene, cu Comisia și cu DigiTax. nu am mult timp la dispoziție, dar ceea ce aș dori să spun este că în 2008 am adoptat o foaie de parcurs în domeniul VAMAL intitulată VAMA în secolul 21 este o strategie VAMALă a fost uh, dezvoltată cam în același timp cu preocupările de acest gen în Uniunea Europeană, iar principalele provocări ne obligă să uh, recurgem la metode vamale noi, uh, care să se bazeze pe standarde mai ridicate, pe um, acorduri um, care să corespundă necesităților, iar inițiativele noastre în acest domeniu se străduiesc să față fa- facă acestor cerințe. Sigur că problemele legate de uh, siguranță, de control, ar merita o atenție deosebită din partea noastră. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Vom dispunem de sladurile pe care ni le-ați furnizat. Ne interesează, într-adevăr, sistemul vamal adecvat preocupărilor secolului 21. Iar acum am dorit să recurgem și la experiența unor practicieni în ce privește uh, un cod vamal modernizat și îi voi da cuvântul mai întâi domnului Iadjic. Sper că i-am pronunțat corect numele. Deci, poate doamna Hanslick o să mă ajute. Uh, uh, and uh, I'm in direct part. Bună ziua. Uh, mă numesc Uber Iagic, uh, sunt uh, partener PricewaterhouseCoopers în Polonia și lucrez în practica mea cotidiană cu o serie de actori de pe piața internă ca consilier vamal. Voi încerca foarte pe scurt să descriu care, ce cred mediul de afaceri despre noul cod vamal, și despre cum consider mediul de afaceri că ar putea deveni mai competitiv uh, în piața internă, dar și pe piața globală. Uh, codul VAMAL modernizat, CVM, uh, trezește câteva rezerve. CVM-ul nu este cunoscut foarte bine de către mediul de afaceri. De ce? Motivul este următorul. Cu toate că regulamentul a fost publicat acum câțiva ani, nu este încă finalizat ca proiect legislativ. Cea mai importantă parte, metodologia de implementare, încă nu a fost finalizată. În esență, așadar, nu constituie o bază de planificare a afacerilor pentru mediul de afaceri în prezent în ce privește computerizarea sistemului VAMAL în Uniunea Europeană și uh, așa numitul ghișeu unic VAMAL, uh, aceasta este o situație uh, care se prezintă în mod dificil pentru mediul de afaceri, dar și pentru autoritățile vamale. Sisteme IT diferite sunt implementate pentru declarații vamale diferite și există și alte câteva incongruențe. Pe partea pozitivă, ce pot să vă spun este că până acum statutul de operator economic autorizat a devenit din ce în ce mai important pentru întreprinderile care sunt active pe piața internă. Uh, îndeosebi a devenit important pe piața uh, IMM-urilor. Sunt tot mai multe companii care solicită acest uh, statut de operator economic autorizat și numărul lor crește de la o zi la asta. Din păcate, acest statut de operator intracomunitar autorizat nu oferă foarte multe facilități efective deținătorilor acestei autorizații. majoritatea companiilor care solicită uh, înregistrarea ca operator economic autorizat uh, o fac pentru că uh, speră să poată trece la, la un regim fiscal și vamal simplificat, dar nu este întotdeauna cazul se vorbește mult despre uh, posibilitățile de creștere a competitivității în Uniunea Europeană. E bine, în domeniul competitivității, cred că uh, cred că, cred că codul VAMAL ar trebui să se alinieze uh, codului de afacere actual și obiectivelor mediului de afacere actual. Trebuie ca în piața internă și peste tot în piața internă să se aplice în mod uniform noul cod vamal modernizat. Mediul de afaceri ar dori ca în noul uh, mediu vamal, să spunem așa, să se implementeze cât se poate de repede uh, să se implementeze cât se poate repede uh, prevederile uh, noului uh, CVM, pentru ca toată lumea să știe după ce reguli trebuie să acționeze. Este nevoie de a înțelege mai întâi acest CVM și de a planifica după aceea afacerile în funcție de acesta. există, trebuie să fie și mai multe facilități uh, de plată și la taxele de import pentru uh, operatorii autorizați. Uh, vorbim despre TVA la import, despre alte taxe de import, taxe comunitare și așa mai departe. Dar într-un context mai larg, este foarte important ca Comisia Europeană să ia măsuri corespunzătoare pentru a negocia un fel de recunoaștere reciprocă a, a, a deținătorilor de, operat, de autorizații de operator economic și dincolo de granițele noastre, așa cum este cazul în Japonia, în, în alte state. Deci, Important este nu doar să avem uh, reglementări uh, cât se poate de moderne și adaptate la zi, ci să avem și metodologie de implementare. corespunzătoare. Mulțumesc, uh, spune președintele. Dăm cuvântul acum domnului Keith Vaughan, care va face... Da? Avem diapozitivele. created by the European Commission este nevoie de un grup uh, consultativ care să lucreze la un cod modernizat uh, VAMAL și uh, este format din principalele asociații internaționale care sunt implicate în această activitate. Deci acest grup de contact comercial este un forum. Nu are reprezentanți în statele membre sau poziții comune un mare număr din cei care sunt prezenți în acest grup uh, au contribuit la un document comun. Este important să existe o uniune uh, unică vamală, ceea ce pe termen lung va fi în folosul uh, unor economii ale statelor membri în acest domeniu. Dar pentru a se ajunge la acest deziderat este nevoie de o consistență pe plan european și uh, de modernizarea actualului cod vamal va trebui să se găsească o formulă care să fie adecvată tuturor economiilor. Doar în felul acesta se poate ajunge la o adevărată modernizare. Este important să existe două principale domenii de preocupare. Statutul uh, operatorilor economici uh, și, uh, de asemenea, companiile să uh, aibă uh, parteneri uh, vamali care să fie autorizați. Este nevoie de investiții în acest domeniu pentru că mai ales întreprinderile mici și mijlocii vor trebui să poată să facă parte din acest program. Codul modernizat trebuie să uh, revină la intențiile inițiale ale operatorilor economici autorizați și trebuie să acționeze într-o manieră adecvată și transparentă. Conform situației actuale, companiile și mai ales IMM-urile nu uh, găsesc că merită să devină operatori economici autorizați. Și uh, de asemenea, trebuie să existe o activitate centralizată pe plan european în ce privește bunurile. Această facilitate va permite companiilor să uh, progreseze în domeniul codului VAMAL. În clipa de față, companiile sunt confruntate cu 27 de sisteme diferite, vamale de asemenea sisteme diferite uh, în ce privește tehnologia informațiilor, uh, ceea ce uh, creează probleme inclusiv în ce privește costurile. Proiectul unui cod vamal modernizat, ă, din păcate, se află în întârziere, având în vedere natura activității. Trebuie să fie examinate sute de uh, pagini uh, pentru a putea vedea cum pot fi armonizate și cum pot deveni funcționale în practică. Este nevoie de o examinare atentă. Totuși, uh, companiile doresc să depășească orice întârziere în uh, folosul uh, transferului de bunuri. Trebuie să existe o consultare um, formală cu toate domeniile de activitate interesate de elaborarea acestui cod vamal modernizat. Trebuie să fie analizate toate uh, pozițiile iar ele trebuie să devină accesibile tuturor actorilor interesați. Trebuie să existe transparență deplină, care este esențială pentru elaborarea codului vamal modernizat. Este esențial ca acest cod în momentul în care uh, va fi implementat, să dispună și de un sistem IT care să poată să-l susțină și nu așa cum se întâmplă în clipa de față, pentru că există uh, diferențe care au un efect limitativ pentru utilizatori. Iar faptul că aceste sisteme IT nu vor fi uh, disponibile în momentul în care s-ar aplica uh, codul uh, modernizat uh, va crea mari probleme. În noiembrie 2010 uh, s-a vorbit despre uh, necesitatea de a spori competitivitatea uh, comerțului european, că trebuie să existe uh, Uh, o facilitare care să fie determinată de o diminuare a piedicilor birocratice. Eu cred că trebuie să se țină seama de aceste obiective trebuie să existe o simplificare a prevederilor, o armonizare a sistemelor europene, pentru că este esențială această uh, modernizare pentru competitivitatea viitoare în Europa. Aceasta este viziunea pe care noi o împărtășim. Mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu. De asemenea, noi vom uh, folosi sladurile pe care ni le-ați pus la dispoziție și uh, Evident că ne interesează uh, punctele dumneavoastră de vedere, inclusiv uh, comparându-le cu propunerile pe care le primim din partea Comisiei. Iar acum, domnul Kreutzmann și doamna Hansling se află pe lista vorbitorilor noștri. Dau cuvântul mai întâi domnului Kreutzmann. Mulțumesc, am înțeles din uh, prezentările de până acum cât de important ar fi să dispunem de un asemenea cod vamal modernizat, dar deja s-a vorbit despre anul 2013, deci de o amânare. Aș vrea să știu uh, de ce se produce această amânare. Este oare posibil ca în anul 2014 să se introducă acest cod vamal modernizat? Pentru că uh, este nesatisfăcătoare această soluție de amânare pentru uh, cei care au viziuni liberale. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc în numele uh, celor doi raportori din umbră, doamna Corhola, care din păcate nu a participat la ședința noastră și aș dori să vă pun uh, două întrebări în uh, în numele ei. Sigur că funcționarea vamală este foarte importantă pentru uh, competitivitatea pieței noastre. Sisteme vamale mai moderne, mai eficiente și care să țină cont de uh, nevoile utilizatorilor nu pot avea decât, uh, decât uh, efecte pozitive. Deci acest obiectiv de 2013 Uh, mi se pare destul de nerealist pentru un sistem uh, total uh, funcțional, așa cum solicită codul VAMAL modernizat. Unii spun că e vorba doar de o decizie politică și, de fapt, n-am avea mai mult timp pentru pregătirea acestui sistem. Iată întrebările doamnei Corhola care sunt riscurile asociate cu acest uh, termen limită de 2013, dacă el uh, poate fi atins sau nu, și care sunt riscurile dacă decidem să alocăm mai mult timp pentru acest proiect, uh, pentru sistemul informatic. Și aș dori să vă pun o întrebare și în legătură cu operatorul economic autorizat. Care ar trebui să fie principalii pași pe care ar trebui să-i urmăm pentru a atrage operatorii Uh, economici să solicite acest statut de operator economic autorizat. Dar uh, cred că ultimul vorbitor uh, ne-a dat un răspuns pentru câtva, dar dacă doriți să aprofundați, v-aș fi recunoscătoare. Mulțumesc, doamna Jule. Voi încerca să am o intervenție scurtă, dar ceea ce m-a frapat pe mine este că există anumite contradicții Grupul nostru politic are un interes în a sprijini uh, această amânare, pentru că uh, nu ar avea niciun rost ca sistemul să fie implementat și în același timp lucrurile să uh, nu funcționeze cum trebuie pentru că posibilitățile TIC uh, nu pot ține pasul cu noul cod. Important este că în perioada de tranziție procedurile ar putea să fie adaptate, dar ar deveni mai complexe. Eh, cineva a făcut această afirmație, mie mi se pare însă că este destul de um, îngrijorător, pentru că nu acesta ar fi obiectivul nostru, să complicăm lucrurile temporar. De asemenea, s-a mai spus că ehm, actorii direct interesați sunt prea puțin implicați în procesul de elaborare, că sunt prea puțin ascultați. Acest lucru de asemenea mă îngrijorează, pentru că eu cred că uh, această procedură ar trebui să servească în primul rând stakeholderilor și uh, dacă ei nu sunt ascultați acum, asta poate crea probleme. Iar în al treilea rând, s-a spus încă în prima contribuție și am avut de altfel și ieri o dezbatere pe tema vamală și a necesităților din acest punct de vedere, că și ă, celelalte solicitări care vin dinspre sfera politică ar trebui să fie respectate în noul cod vamal, dar ă, că atunci există riscul ca și acest complex să devină, ă, acest sistem să devină tot mai complex. Cum vom opera cu el în cazul acesta? Mulțumesc. Aș dori și eu să pun câteva întrebări, pentru că și eu sunt uh, raportor din umbră pe acest dosar. Două chestiuni au apărut. În primul rând, această problemă a operatorului economic autorizat și apoi uh, procesul de implementare al noului sistem pentru codul vamal uh, modernizat. Pentru că, dacă am înțeles bine ce spunea domnul Vogan, importatorii sau uh, persoanele implicate în uh, schimbul de mărfuri trebuie să se descurce cu 27 de sisteme diferite. E departe de această promisiune pe care le-am făcut-o de un sistem unic, dar uh, e adevărat că legislația nu ar trebui să fie condusă de tehnologie, ar trebui să fie exact pe invers. Amânarea Uh, amânarea adoptării de către comisie, uh, nu știu dacă a dus în această direcție sau nu. Și în al doilea rând, acest element de operator economic autorizat ar putea fi separat de acest uh, proces, pentru că e clar că avantajele de afaceri al acestui statut de operator economic autorizat sunt evident, indiferent de faptul că ai un cod vamal motorizat modernizat sau nu. Vom, uh, încer, uh, vom uh, începe cu domnul Vogan și apoi începem în sens invers și terminăm cu domnul Zelinski. Deci domnul Vogan acum. Mulțumesc. E vorba de două chestiuni la care aș dori să mă refer eu. Cred că acest operator economic autorizat e un subiect foarte uh, complicat. Deocamdată nu vedem care sunt avantajele uh, pentru uh, mediul de afaceri. Și suntem foarte prudenți uh, din perspectiva codului vamal modernizat. Uh, din păcate, în acest context, se pare că uh, simplificările pe care acest statut de operator economic autorizat le aduc companiilor nu știu dacă mă înțeleg eu bine, dar în orice caz își dorește simplificarea. Nu știu dacă simplificarea uh, e legată doar de acest operator economic autorizat. Poate fi uh, un scenariu posibil pentru marile companii, dar pentru IMM-uri situația se complică. Însă nutresc speranța că orice întârziere în implementarea acestui cod vamal modernizat din 24 iunie 2013 ne-ar pune la dispoziție mai mult timp pentru a ne asigura că statele membre și Comisia pot să pună la punct sisteme pentru a sprijini acest uh, cod vamal modernizat. Pentru că, din păcate, sistemul actual nu sprijină, nu poate sprijini procesul lansat de către codul vamal modernizat. Și, din păcate, din experiență știm că e nevoie cam de șase ani pentru ca cineva care are o idee în legătură cu un sistem să-l implementeze uh, în statele membre și așa mai departe. Deci, sper că această întârziere să ne permită să avem un sistem mai eficient pentru a uh, sprijini procesul legislativ. Uh, domnul Jaidrek, mulțumesc. Împărtășesc întru totul ce spunea domnul Vaughan și în ce privește implementarea noilor prevederi uh, vamale, probabil că ar fi mai bine să amânăm această implementare pentru a permite companiilor să își alinieze structurile interne la noile prevederi nu, uh, nici sistemele uh, uh, informatice nu au cum să fie gata, pregătite până în 2013, pentru că să nu uităm că e vorba de 27 de sisteme diferite în Uniunea Europeană pentru declarația vamală, deci integrarea tuturor într-un singur sistem, într-un sistem unic, probabil că nu se poate face până atunci. Iar în ceea ce privește avantajele pentru cei care pot beneficia de acest statut de operator economic autorizat, în uh, prezentarea mea am, m-am referit la acest statut. Deci, o companie, dacă uh, este operator economic autorizat, are nevoie și de uh, stimulente financiare pentru a dobândi acest statut. De exemplu, trebuie să Uh, se îndeplinească, să se îndeplinească alte înlesniri, de exemplu plata uh, taxelor vamale sau uh, returnarea TVA-ului. Iată măsuri pe care sunt convinsă că companiile noastre le-ar saluta. Iată ce doream eu să spun. Doamna Aigner, suntem foarte interesați și din perspe- de perspectiva dumneavoastră, perspectiva internațională. Mulțumesc foarte mult! Uh, eu am fost implicată într-o viață anterioară când am participat la uh, implementarea din partea Comisiei a acestui statut de operator economic autorizat. La scară mondială, la scară globală, um, întotdeauna am uh, urmărit implementarea de către statele membre constatăm că peste tot toată lumea se străduiește să identifice potențialele beneficii Uh, s-a observat că în statele membre care au lansat acest uh, sistem, uh, avantajele pozitive pentru comerț au fost evidente, dar este foarte greu să acordăm și să, să identificăm beneficii concrete. E adevărat că în statele în care nu există simplificare și în care sistemul vamal se bazează pe controle, situația s-a schimbat înțeleg această străduință și trebuie să spun că uh, un uh, grup de experți consultativ a întocmit o listă, o listă care urma să fie pusă în aplicare. E o listă consultativă, deci nu este o obligație, uh, dar în orice caz e o listă care uh, conține toate avantajele și care corespunde cu avantajele pe care le-a identificat și Uniunea Europeană. S-ar putea să existe și beneficii, avantaje mai puțin concrete pe această listă, însă trebuie să spun că e foarte greu ca orice administrație care are o uh, relație foarte bine, bună cu comerțul, e greu să identifice uh, beneficii potențiale suplimentare. În ce privește statutul de operator economic autorizat, în uh, cadrul uh, uh, inițiativei noastre Sistemele Vamale în secolul 21, avem o inițiativă pentru a asista membrii noștri pentru a avea schimburi mai structurate între administrații. Uniunea Europeană e unul dintre exemplele pozitive. Există tot felul de proiecte în curs de derulare și care sunt folosite uh, Deci există schimburi, schimburi de influențe, de, de exemple care influențează și normele. Mai sunt și alte co- uh, chestiuni conexe, uh, um, procese, modele de, de, de afaceri și arhitectura în generală. Abordarea noastră a Organizației Vamale Internaționale e să încurajăm uh, aceste schimburi, dar Acestea fiind spuse, noi nu punem la punct sisteme, noi punem la punct uh, standarde, norme, protocoale, linii directoare. Deci e foarte greu să uh, să, să urmărim uh, ritmul în care evoluează sistemele informatice și legislația, de exemplu. Domnul Zelinski, doriți să interveniți? Vă dau cuvântul acum. Foarte pe scurt, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund nu întrebare cu întrebare, ci uh, grupuri, la, la grupuri de întrebări. Am înțeles că uh, problema cea mai importantă este amânarea și legătura cu sistemele IT. Și aș dori să spun foarte clar că nu există niciun fel de decizie luată la nivel politic. Noi ne-am dorit ca implementarea să se facă astăzi sau uh, cât de repede cu putință, în orice caz nu după 2013. Dar trebuie să avem soluții fezabile și fezabilitatea acestor soluții are legătură foarte strânsă cu sistemele IT. Încercăm să înțelegem cum putem să punem în aplicare acest cod uh, vamal modernizat, revizuit, pe etape. Deci ne-am dorit ca prima etapă să uh, fie lansată cât mai repede, dar cu un sistem complet, un sistem finalizat care să fie funcțional și care să funcționeze deci în uh, interesul operatorilor și al economiei europene în general. Aș dori să mai adaug că în următorii 5 sau 10 ani nu vom avea un sistem total uh, centralizat. Nu se poate, nu se poate din motive, motive tehnice, evidente, dar și datorită resurselor financiare necesare. E foarte greu să spunem tuturor statelor membre care au investit uh, milioane de euro și că o începem de la zero. Deci aruncăm toți acești bani pe geam, dar totuși scopul nostru este să Uh, avem cât mai multe sisteme aliniate, deci să avem un sistem uh, coerent. Vom avea câteva sisteme de deci, care vor să fie aliniate la nivel centralizat și sperăm să reducem suprapunerile, repetările. Deci uh, uh, emitem aceste specificări uh, din trecut și 27 de state membre își pregătesc, um, își pregătesc candidaturile, dar vrem să evităm pierderea de resurse și suprapunerile inutile. Iată ce aveam de spus în legătură cu amânarea și legătura cu sistemele informatice. Aș dori să repet fără sisteme informatice viabile, codul vamal modernizat nu va uh, duce la avantajele scontate. Apoi, o altă întrebare foarte importantă, cea a operatorului economic autorizat. Aș dori să spun că avem uh, aproape 10.000 de solicitări uh, zilnic, uh, primim noi solicitări. Bineînțeles că statistica, întotdeauna statisticile noastre sunt puțin în urma vieții situației reale. Acordăm tot mai multe uh, autorizații pentru acest statut de operator economic autorizat. deci, Comunitatea de Afaceri aș dori să vă spun că apreciază această măsură. Și cred că e important să spun că și IMM-urile uh, Uh, deci întreprinderile mici și mijlocii, poate mai degrabă cele mici, uh, doresc să obțină acest statut și îl primesc. Uh, în legătură cu beneficiile, ele nu sunt foarte evidente, dar pe viitor, având în vedere structura codului VAMAL modernizat, vor apărea tot felul de procese de modernizare, simplificare și așa mai departe. Nu putem să spunem că un operator economic autorizat prime, are acces la Uh, modernizare direct sau la simplificare, pentru că știm că altfel se fac uh, afacerile. Știm că situația diferă de la un domeniu la altul, de la o companie maritimă, de exemplu, sau aviatică și așa mai departe. Am dorit însă să avem o um, autorizare automată Eh, însă să nu uităm că avem o listă foarte lungă de criterii. Deci avem acest statut de bază, operator economic autorizat și principiul de bază e ca acest eh, statut de OEA eh, să nu repete procedura care, prin care s-a trecut pentru acordarea statutului, dar bineînțeles că în cazul unei companii maritime apar criterii noi care nu sunt aceleași cu cele din domeniul aerian. Deci uh, acest statut evoluează și avem tot mai multe cereri. Aș dori să mai spun uh, și ceva în legătură cu procesul de consultare Se, uh, și, și de plângeri. Câteodată primim și scrisori de felicitare. Am avut privilegiul să prezidez grupul la nivel înalt. Uh, am fost felicitați că am avut uh, un, uh, o, o scrisoare de felicitare. Comercianții participă la toate grupurile de lucru, la toate întâlnirile. Avem uh, întotdeauna uh, seminarii, workshop-uri, dar problema cu comerțul e că e o activitate diferită. Pe drept cuvânt s-a, spun, s-a spus că nu există o poziție comună pentru grupul de contact pentru comerț, pentru că interesele sunt foarte diferite. Uh, și, bineînțeles, întotdeauna vor exista diferențe și întotdeauna va exista cineva care nu e mulțumit. Și acum apropiu de sfârșit, am uitat să mai spun ceva legislația nu este condusă, nu e mânată de inform, uh, informatică. Legislația întotdeauna urmează un proces. Încercăm să studiem procesul, să vedem cum funcționează, apoi adoptăm de textele legislative și sistemele informatice urmează după aceea, dar ele trebuie să fie evitabile, nu putem să facem totul în același timp. Și o ultimă parte a declarației mele. Sistemele vamale nu vizează numai uh, înlesnirea. Vama înseamnă control, bani, Uh, siguranță, securitate, protecția societății, uh, a drepturilor de proprietate intelectuală și așa mai departe. Îmi cer scuze, domnule președinte, am vorbit cam mult. Președintele, s-au pus uh, foarte multe întrebări interesante, răspunsurile au fost la fel, dar ați făcut o introducere excelentă pentru următoarea sesiune, tocmai care va vorbi despre controle, securitate și felul în care vom putea consolida cooperarea. Așa cum am spus, vom trata cele două subiecte împreună. Aș dori să îi urez bun venit domnului Peter Hobbing, care a uh, făcut un studiu pentru Comisia Libe pentru uh, aceste chestiuni legate de spațiul de securitate, juritate și, uh, securitate și justiție. Ieri a participat la ședința Comisiei noastre pentru un alt subiect, dar dacă dorește poate să participe la răspunsul la întrebări. Dar încă o dată avem studii din partea experților pe care le aveți în, în mape. Deci putem trece la această a doua parte a dezbaterii noastre și uh, îmi face plăcere să dau cuvântul unui alt participant din partea Comisiei Europene, domnul Antonis Castrin sper că am uh, pronunțat bine numele său, este Uh, director la uh, securitate, înlesnirea comerțului și coordonare internațională, care va lua cuvântul timp de 5 minute. Domnule Casiniakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au sugerat și alți uh, vorbitori, suntem martorii unei schimbări fundamentale în domeniul VAMAL, care uh, Uh, trece acum dincolo de anumite aspecte pur fiscale și care implică acum și uh, drepturi de proprietate intelectuală, apărarea frontierelor, uh, protejarea protecției bunurilor oamenilor și așa mai departe. Și atunci se pune întrebarea cum se rezolvă pe de o parte securizarea, controlul și pe de altă parte în același timp înlesnirea afacerilor. Cum se realizează acestea într-un singur act? Punctul de la care plecăm este că avem nevoie de măsuri care, a, care în, asigură și mai mult control pe de o parte, dar și mai multă facilitare și înlesnire pe, alt, pe cealaltă parte. Tocmai de aceea uh, se și întârzie puțin cu implementarea codului vamal modernizat, pentru că se dorește păstrarea acestui um, echilibru. Amenamentul privind securitatea uh, a fost introdus uh, în codul vamal acum patru ani și este acum implementat în totalitate începând din 1 ianuarie 2011. În acest amendament am prevăzut posibilitatea declarațiilor în avans, am introdus regulile de risc și analizele de risc și am prevăzut și sistemul operatorilor economici autorizați ca o variantă de înlesnire. Deocamdată avem emise 500, 5800 de autorizații pentru uh, operatori economici, uh, care includ uh, inclusiv procedurile de, de analiză de risc și regulile de risc. Acestea sunt în special importante în relație cu agenți din statele terțe. Monitorizăm începând din 1 ianuarie modul în care este implementat codul VAMAL modernizat în special în lumina incidentelor eh, de eh, siguranță care au apărut eh, în Yemen și în alte cazuri în care mărfurile comerciale, trimiterile de tip cargo au fost afectate. Încercăm să îmbunătățim sistemul prezent, în special în domeniul cargo aerian. Ehm, și în ce privește informațiile transmise uh, uh, prealabil, încercăm cu ajutorul acestor informații să ajutăm organele vamale să depisteze eventuale încărcături uh, ilegale, frauduloase sau chiar periculoase. Sigur că se aplică și derogări de la, a, în această privință, dar în principiu sperăm ca până la sfârșitul anului să putem uh, reveni cu o propunere legislativă care să se adreseze exact acestor uh, teme, adică cum se poate consolida cooperarea și colaborarea cu alte servicii prezente la frontieră și care sunt abilitate uh, să ia măsuri de protecție a frontierelor activitatea în domeniul uh, securității este uh, strâns legată și de uh, domeniul siguranței. Există și trebuie extins cadrul de reglementare ce vizează aspectele de siguranță. În contextul crizei nucleare japoneze, de exemplu, Uh, trebuie luate niște măsuri speciale. În ce privește drepturile de proprietate intelectuală, așa cum uh, comisarul Șemet a anunțat, chiar în această comisie, avem uh, în tolbă o nouă propunere pentru aplicarea legii vamale la frontieră, care va fi prezentată Consiliului și Parlamentului și care sperăm va fi adoptată uh, cât se poate de rapid pentru ca Comisia să poată uh, lua măsuri împotriva celor care încalcă acest uh, cod vamal. În fine, domnule președinte, vă voi vorbi despre cooperare internațională. Ca la politicile interne, trebuie să Uh, facem uh, în așa fel încât obiectivele noastre să fie promovate și prin cooperare internațională, în special în domeniul proprietății uh, intelectuale. Am reușit deja să negociem sau suntem în curs de negociere a unor acorduri. Încercăm să consolidăm această cooperare, în special cu Elveția și Norvegia. Aceste țări sunt practic parte a uh, unui uh, mediu, de, a unei zone de siguranță și de practică uh, vamală uh, uh, modernizată, dar uh, colaborăm și cu Balcanii de vest în contextul extinderii, la frontiera de est cu Rusia și cu alți parteneri Uh, din Est, uh, cu care elaborăm uh, cadre de reglementare strategice și cu care împreună dezvoltăm operații de combatere a contrabandei încercăm să asigurăm uh, securizarea uh, lanțului de aprovizionare în toate uh, domeniile. În ce privește relația cu China, drepturile de proprietate intelectuală, de recunoașterea reciprocă a anumitor uh, măsuri și decizii este la fel de important. Cu Japonia am uh, conchis deja asupra acestor uh, domenii. Mulțumim pentru această prezentare a cadrului de reglementare. Uh, regulamentul pentru implementarea, uh, uh, aplicarea legii în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală se află deja pe masa de lucru acestei comisii. Și acum am plăcerea să îl salut în mijlocul nostru pe profesorul Juan Ramalu, membru al Curții de Conturi Europene, care ne va vorbi despre controluri și proceduri vamale în spațiul european.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 to talk to us about customs controls in the area of product safety, and your slides are up and ready to go. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația mea care mi-ați făcut să particip la această reuniune, audiere. Uh, dacă îmi permiteți, voi face o introducere fără perdele uh, în acest sistem al controlurilor vamale. Sper să mă achit de sarcina care mi-a fost uh, oferită. Vă voi face o scurtă uh, prezentare, vă voi, voi vorbi puțin uh, gen, la modul general în ce privește aplicarea codului VAMAL și după aceea vă voi vorbi despre cooperare. VAMA este o autoritate de ordin fiscal cel puțin de la începuturi. Însă, autoritățile vamale eh, încep să-și asume și eh, alte obligații de aplicare a legii pe lângă cele pur fiscale. Eh, veniturile de pe urma vămilor impuse nu mai sunt atât de mm, importante și de aceea ne găsim practic noi domenii de activitate pentru a ne păstra în activitate. Acum, ideea este că uh, comerțul evoluează cu uh, viteză amenț, amețitoare, cu viteză amețitoare. Lucrăm, practic, uh, căutând un ac într-un car de fân. De aceea avem nevoie de analize de risc din ce în ce mai bune. Iată care sunt temele pe care trebuie să le abordeze vămile azi. avem foarte relativ, relativ puțini oameni uh, uh, distribuiți de-a lungul frontierelor și pentru aceștia trebuie să, uh, trebuie să se poată distribui, pentru acesta trebuie să se poată distribui sarcini destul de multe. Am adaptat puțin formula renumită a lui Einstein um, și pot să vă spun că, de exemplu, o mai bună de aplicare a legii se poate face doar dacă există o mai bună interacționare cu celelalte autorități abilitate la frontieră. Sunt și unele provocări importante la adresa activității noastre. Avem niște limitări legale, juridice ale competențelor noastre de multe ori putem opera doar în um, orele obișnuite de lucru. Uh, de multe ori um, uh, primim um, uh, primim răspunsuri și abordări teoretice pe care trebuie să le punem în practică, ceea ce nu este întotdeauna ușor. De multe ori, de multe ori provocările sunt și de un, din juridic, pentru că atât codul vamal comunitar cât și CVM-ul Uh, fac trimitere la uh, legi conexe din domeniul siguranței produselor, uh, protecției consumatorilor și așa mai departe. Deci codul VAMAL singur nu poate include toate prevederile de care avem nevoie pentru a activa dar asta înseamnă că pentru fiecare control trebuie să stabilești care este temeiul juridic al controlului și trebuie să identifici uh, organizația cu care împreună să desfășori controlul pentru a avea un temei juridic uh, fondat. Iată care este uh, triunghiul de aur. Importatorul declară niște bunuri, uh, controlul uh, vamal se face apoi în baza unei evaluări de riscuri și uh, s-ar putea să găsească ceva în, în marfa respectivă care nu este corespunzător. Și atunci uh, noi trebuie să comunicăm asta autorității uh, cu care cooperăm pentru a vedea în ce măsură avem nevoie de un um, temei juridic extins pentru rezolvarea problemei și aplicarea legii în final. Uh, răspunsurile pe care uh, le primim trebuie aplicate uh, în termen de trei zile. Tocmai de aceea, un grup de experți a, a fost însărcinat să elaboreze uh, canale de comunicare mai eficiente uh, pentru uh, autoritățile vamale. Din păcate, nu toate autoritățile vamale au aceeași idee despre riscuri și uh, clasele de risc. Deci riscul nu este neapărat riscul direct care incumbă, mă rog, care este legat de, direct de produs, dar poate fi și de altă natură. Tocmai de aceea avem niște orientări, unele generice, unele specifice, care ne ajută în activitatea noastră. Practic, uh, orientările noi vor permite, pe baza unui checklist, unei liste verificări, să uh, uh, parcurgă o procedură standard de control vamal. După cum v-am mai spus, există niște provocări specifice, avem nevoie de analize de risc, de sisteme IT mai bune, um, avem nevoie de uh, proceduri simplificate, proceduri vamale simplificate. Din păcate, încă nu analiza de risc, din păcate, încă nu este introdusă peste tot în sistemele de autorizare a operatorilor economici. Și atunci problema este că pe lângă această lipsă a analizei riscurilor nu avem, nu avem nici întotdeauna, nu avem în toate cazurile autoritățile clare cu care trebuie să cooperăm. Mulțumim pentru această prezentare foarte clară și rapidă. Știți că comisia noastră este direct interesată de eh, supravegherea pieței. Eh, DJ Enterprise eh, colaborează cu noi pe această temă. Domnul Tajani, comisarul pentru întreprinderi, va Uh, va conduce o delegație a Comisiei la Rotterdam săptămâna viitoare. Uh, Rotterdam, știți, este cel mai mare port uh, al Europei. Deci ne-ar face plăcere dacă v-ați alătura și dumneavoastră acestei delegații, vom transmite o, dele- o invitație. Sper că veți considera interesantă această vizită. Acum am plăcerea să-l salut în mijlocul nostru pe domnul George Zografos, președintele Confederației Paneuropene a Agenților Vamali și care ne va oferi perspectiva uh, domeniului său de activitate asupra temei noastre de azi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru piața internă pentru această onoare pe care mi-a făcut-o invitându-mă la uh, această audiere. Aș dori să prezint uh, poziția unei persoane care reprezintă 20.000 de uh, companii în domeniul VAMAL uh, și aș dori să vă spun că am uh, o experiență destul de îndelungată în acest domeniu. Trebuie să asigurăm uh, activitatea noastră principală este să asigurăm uh, condiții de securitate maximă, dar și să ne asigurăm că avem încasările vamale necesare. Regulamentul 450 din anul 2008 transpune în fapte uh, aceste, uh, așa numitul triptic de reglementare nu s-a făcut până acum armonizarea între diversele domenii tehnic de reglementare și de alt tip al uh, uh centrelor vamale care sunt reprezentate de către uh, uh, autoritățile notale. Trebuie să obținem o schimbare de mentalitate, să favorizăm competitivitatea. Însă serviciile trebuie și să se asigure că procedurile uh, sunt uh, Uh, sunt uh, eficiente și că se combate frauda și contrabanda. Iată care este obiectivul pe care trebuie să ni-l fixăm în uh, anii următori. Aș dori să îl citesc pe comisarul Șemeta. El spunea că n-ar trebui să um, ne ocupăm uh, doar de uh, regulament. Ar trebui să anticipăm toate avantajele. Trebuie să ne asigurăm că acest regulament 45008 Uh, ține cont și de evoluțiile informatice. Autoritățile vamale din întreaga lume speră să uh, uh, obțină cât mai multă anticipare, cât mai multă responsabilitate. Și până la urmă trebuie să ne asigurăm că am îndeplinit obiectivele fixate în 2008 în conformitate cu litera și spiritul rezoluției Parlamentului European. Să vedem care sunt obiectivele noastre. Siguranță și securitate. Trebuie să ne asigurăm că avem siguranță și securitate în schimbul de uh, mărfuri, trebuie să, uh, um, să, să um, uh, mai ales în ce privește materialele interzise, armele și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm și că uh, siguranța și securitatea cetățeanului sunt respectate și că respectăm și uh, standardele moderne de, de trai. Trebuie să ne asigurăm că uh, se respectă toate aceste reguli la toate nivelurile autorităților Uh, Trebuie să ne asigurăm că ne dezbărăm de mentalitățile depășite uh, în acest domeniu. Haideți să vedem uh, cum se poate face colectarea garantată de taxe vamale. Eu uh, cred că această teamă financiară Uh, reprezintă o, un fel de sperietoare. Bineînțeles că nu mă gândesc la un uh, sistem de tip medieval, nu aș dori să uh, ajungem la un sistem modern, eficient, care să folosească echipamentele performante. După cum știți, Ehm, eh, există un slogan vehiculat la Tax Sud, eh, vama vede ce nu vedem, vedeți dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că sistemul european vamal într-adevăr este eficient. Trebuie să avem eh, cooperare strânsă între serviciile vamale Uh, naționale, uh, prin schimburi de informații, de mail-uri și așa mai departe. E singurul mod în care putem să descurajăm și să oprim uh, pe cineva care ar dori să eludeze plata taxelor vamale. Pentru că, până la urmă, consecința ar fi că cetățenii europeni ar avea la dispoziție resurse mai puține. Ar fi foarte bine să avem la dispoziție o hartă electronică detaliată care să sintetizeze situația tranzacțiilor uh, vamale pe teritoriul Uniunii Europene ar fi o, un fel de uh, sistem de informare, dar și de arhivare, care ar um, păstra urmele tuturor celor care sunt uh, implicați în uh, sistemul de colectare a taxelor vamale. Sigur că trebuie să ne asigurăm că cei care sunt implicați în acest sistem au capacitățile um, operaționale și profesionale pentru a se asigura că sistemul funcționează eficient și, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că prin instrumentele electronice pe care le au la dispoziție dispoziție, controlele efectuale sunt cu adevărat amănunțite. Nu ar trebui să fim descurajați de faptul că unii agenți economici nu au solicitat statutul de operatorul economic autorizat. Poate pentru că un motiv ar fi că conținutul său este foarte complex și deci ar trebui să vizăm o mai mare uh, simplificare. Uh, reprezentanții acreditați uh, vamali ar trebui să intre în legătură cu operatorii economici autorizați și astfel s-ar aduce valoare adăugată Uh, în acest uh, sistem pentru corectarea eficientă a taxelor vamale. Trebuie să ne asigurăm că implicarea uh, acestor reprezentanți este tot mai mare. Trebuie să ne asigurăm că avem aplicații electronice care sunt folosite pentru a înlesni accesul chiar după o perioadă mai lungă de timp. Autoreglementarea este și ea foarte importantă, la fel ca și accesul de plin pentru a limita uh, evaziunea fiscală și uh, vamală. Dar dacă se ajunge la astfel de fenomene, atunci ar trebui să avem un sistem uh, riguros de control pentru că pașapoartele acordate trebuie să ne permită să ne asigurăm că doar persoane autorizate pot face aceste verificări. Uh, codul VAMAL modernizat și prevederile sale de implementare trebuie să reflecte și experiența uh, experților uh, care cooperează pentru o Uniune Europeană globală, competitivă, în care serviciile prosperă și în care se respectă norme de trai decente. În acest sens, cred că Parlamentul European a jucat și va juca în continuare un rol foarte important. Mulțumim foarte mult, vom încerca să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Acum, așa cum am spus, voi da cuvântul următorilor trei experți și după aceea vom putea avea o dezbatere cu deputații pentru că uh, am vorbit foarte mult de importanța cooperării și a colaborării. Următorii trei vorbitori Uh, vor, uh, au, au avut uh, la dispoziție inițial mai mult timp, deci voi fi mai indulgent. Le voi da șapte minute. Frank Heimann este șeful administrației Vamale, doamna, doamna șerif, care este de la HMRC și care este vicedirector la procese și politici vamale și apoi domnul Frank Alevert, care Uh, ne va vorbi din perspectiva Microsoft. S-a vorbit foarte mult de procese modernizate, de sisteme informatice modernizate, deci uh, cred că o astfel de intervenție în legătură cu tehnologia va fi foarte binevenită pentru uh, intervenția finală. Deci acum, domnul Frank Heimen, uh, diapozitivele sunt la dispoziție. Mulțumesc foarte mult pentru șansa pe care ne-ați acordat-o pentru a vă împărtăși punctul nostru de vedere. În ce privește strângerea Cooperație între autoritățile vamale din Europa. Da. Se spune adesea că uh, este vorba despre o mare familie europeană a um, celor care uh, activează în domeniul vamal. Dar să nu uităm că este vorba de o familie care are 27 de uh, membri și um, în uh, această familie, de fapt, procesul de armonizare este în parcurs, cooperarea devine din ce în ce mai strânsă. Eu aș vrea să mă concentrez pe uh, stadiul actual. Când vorbim despre uh, operatorii economici autorizați. trebuie să uh, ne întrebăm care a fost uh, principalele criterii. Ne-am dorit o simplificare a activității în acest domeniu, astfel încât să venim în întâmpinarea comerțului, să facilităm comerțul legitimat, să reducem uh, povara birocratică, să sporim securitatea și siguranța și să facem Uniunea Europeană mai eficientă. Care sunt uh, propunerile noastre? În clipa de față există un sistem care funcționează AEO, dar am spus că există și limite în ce privește beneficiile acestui sistem de operator economic autorizat. Pentru că dacă cineva dorește să îi se aplice procedurile simplificate, atunci trebuie să completeze multe formulare pentru a dovedi că îndeplinește criteriile AEO. Dar aceasta poate să fie în clipa de față o complicație administrativă înainte de a accede la facilități propriu-zise. Iar dacă ne gândim la sistem sistemul de eh, garanții în acest domeniu eh, iarăși eh, încă nu există un sistem la nivelul întregului continent pentru a monitoriza acest sistem. Deci este un fel de supervizare vamală care ar fi necesară. De asemenea, trebuie să existe sisteme ample informatice pentru a crea condițiile ehm, de eh, securitate și siguranță. Iar în clipa de față, aceste sisteme de eh, garanție au fost implementate pentru o perioadă de tranziție, dar există încă mari probleme care trebuie să fie rezolvate. Deci, ehm, ar fi eh, necesar un studiu de impact înainte de implementarea acestor reglementări. Și dacă ne uităm la o altă propunere privind uh, un cod vamal modernizat, au existat proceduri destul de uh, simple în ce privește aderarea și intrarea în Uniunea Europeană, dar în momentul în care um, aterizează un avion cu marfă, există um, sisteme uh, mai uh, simple de depozitare a mărfurilor decât în cazul unei nave care sosește cu varba. Pentru că um, înainte de a ajunge la țărm trebuie să fie um, parcurse multe sisteme, um, proceduri vamale complicate. Există uh, deci această povară administrativă asupra comerțului care micșorează viteza de uh, transport, de traficare a mărfurilor. Există și uh, standarde ale Organizației Mondiale a vămilor, care a fost uh, adaptate cu, câteva, uh, cu câțiva ani în urmă, dar nu există încă un cadru suficient de sigur în ce privește și uh, raportul cu administrația vamală din state terțe. Deci ă, ar putea să fie parcurși pași suplimentari pentru a completa acest cadru de proceduri. Sunt ă, evident necesare toate aceste modernizări, dar nu trebuie să creăm o povară suplimentară pentru comerț. Noi am încercat ă, să analizăm 100% importurile pentru a vedea dacă Ehm, modul în care lucrurile funcționează în clipa de față corespund obiectivului inițial. Propunerile actuale încearcă să standardizeze absolut totul. Standardizarea, pe de o parte, este o uh, formulă fericită de a acționa, dar să ne gândim că există modalități diferite de transport, există o lume întreagă de nave de transport, de avioane de transport, de camioane care se ocupă de transporturile de mărfuri. Cine vizitează portul din Rotterdam și va vedea că este vorba despre milioane de containere cu mărfuri care sosesc din cele mai diferite ale lumii, va constata care este volumul de activitate vamală care trebuie să fie desfășurată în clipa de față. Iar noi, în calitate de autorități vamale ale țărilor de jos, dispunem de o largă experiență în a um, administra um, o asemenea cantitate imensă de mărfuri într-un, uh, într-un timp cât mai uh, scurt. În clipa de față, din păcate, ne confruntăm cu 27 de sisteme diferite de uh, vamale, 27 de sisteme diferite de uh, depozitarea datelor, de uh, puncte de acces și noi dorim, de fapt, ca în anii următori să reușim în Europa să câștigăm timp în ce privește activitatea vamală. Iar în ce privește reglementările actuale, chiar după anul 2003, în care am spus că ne-am fi dorit doar mesaje electronice, suntem în clipa de față blocați uh, directivă um, a Comisiei Europene în ce privește, um, uh, de asemenea, sistemul de uh, documente scrise care trebuie să um, însoțească marfa. Deci noi ar trebui să urgentăm lucrurile, trebuie să colaborăm cu Comisia, cu directoratele generale ale Comisiei, cu statele membre uh, pentru a uh, putea apela la un sistem electronizat există, uh, bine înțeles, un bun fundament pentru a găsi un sistem modernizat. Trebuie să existe o gândire novatoare în acest domeniu. Ehm, noi toți ne concentrăm acum mult pe formalități, pe logistică din acest punct de vedere, dar de fapt exportatorul știe cel mai bine ce se află în containere și cu el ar trebui să colaborăm cel mai bine. Deci programul ehm, ehm, Cadrul al Comisiei uh, trebuie să ne permită să avem o activitate de cercetare uh, comună pentru a vedea care sunt modificările necesare pentru viitor pentru că dacă nu vom schimba acum lucrurile, atunci în final s-ar putea întâmpla ca la sfârșit uh, facilitățile să fie mai puține decât cele uh, de care beneficiem în clipa de față. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult, chiar dacă prognoza dumneavoastră este ușor deprimantă. Da, eh, să vedem dacă eh, vom putea să revenim asupra câtorva dintre sugestiile dumneavoastră, dar acum cred că putem trece mai departe la doamna Spendit pentru a afla care sunt uh, opiniile domniei sale în acest domeniu. Domnule președinte, vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru privilegiul pe care mi-l a acordat pentru această prezentare. De ce am numit prezentarea mea Why Bother? De ce ne-ar păsa? Vreau să vă oferă o perspectivă asupra statusului actual, unde am, ajuns, unde am ajuns și cum am ajuns aici și ce am putea face mai bine pe viitor. Voi face și unele observări în ce privește mediul de afaceri um, și uh, vamal actual și o să vă dau și câteva sugestii pe cum, să vă spun cum ați putea să ne ajutați în anii ce urmează. Un punct comun Uh, al prezentărilor noastre, cred că este că nu putem supraestima complexitatea situației în care intervine serviciul VAMAL. Până la urmă, suntem o, un, un sector care încearcă să minimizeze niște riscuri, pentru că riscurile sunt foarte multe, de ordin fiscal, economic, social și fizic. Însă nu este foarte ușor să depisteze aceste riscuri. Este o artă, dacă nu chiar o știință Eh, să faci acest lucru. Eh, Vama nu este interesată de, de oamenii care eludează controlul la frontiere sau în aeroporturi, ci noi ne ocupăm de mărfuri, de bunuri. Deci nu oamenii ne interesează, s-a spus cel puțin până acum, însă ne interesează și oamenii care mișcă acele bunuri. Da? Și s-a mai vorbit despre tensiunile care pot apărea prin uh, riscuri uh, care concură, concurează unele cu altele în activitatea și în atenția, ce privește atenția organelor vamale. Cred că pe viitor trebuie, așa cum s-a mai spus, uh, să integrăm facilita, facilitarea comerțului și securizarea acestuia Uh, de o manieră integrată, pentru că altfel nu putem fi eficienți. O altă lecție pe care am învățat-o este de, uh, este de ordin uh, politic. Nu avem un singur stăpân, avem foarte mulți stăpâni, foarte mulți miniștri care în portofoliul lor au activități ce țin clar de activitatea vamală. Deci, Până la urmă, iată, vedeți uh, care sunt oamenii de a căror siguranță și securitate ne îngrijim noi. Până la urmă, noi am putea să privim și uh, altfel uh, lucrurile. Aceasta este familia al, a, care interese sunt coordonate de a, autoritatea vamală. Sigur că colaborăm cu foarte multe organe și autorități vamale din afara Uniunii Europene, cu Organizația Mondială Vamală, cu Organizația Mondială a Comerțului, pentru că ne interesează ce se întâmplă acolo și avem o foarte bună colaborare și nu în ultimul rând mediul de afaceri. Aici am putea să cooperăm mult mai bine. Dacă într-adevăr luăm în serios promovarea competiției, uh, comerțul internațional în Europa, trebuie să cooperăm mai mult cu mediul de afaceri licit și împreună cu acesta trebuie să elaborăm un model al vămii pe viitor. Un studiu academic uh, a arătat uh, că Vămile sunt uh, o instituție pe cât de veche, pe atât de modernă azi. Eu nu cred că este suficient de modernă. Din cooperarea pe care o avem, uh, rezultă unele concluzii. Trebuie să colaborăm cu și nu să lucrăm doar de capul nostru. Trebuie să lucrăm cu alți agenți. Uh, trebuie să maximizăm practic uh, uh, beneficiile de pe urma datelor pe care le culegem și datelor pe care le schimbăm cu alte autorități. Nu ar trebui să ne pierdem vremea încercând uh, să corespundem anumitor structuri organizaționale, ci ar trebui să abordăm problema în mod integrat, pentru că nu sunt diferențe doar la nivelul celor 27 de state membre, sunt diferențe eh, chiar în sânul aceleași, aceluiași stat membru. De aceea trebuie mm, să privim diversitatea nu ca pe un obstacol, ci pe, ca, pe un, eh, ca pe oportunitate. Care e mesajul nostru? Nouă ne place mediul afaceri, eh, de afaceri, dar cred că am putea să colaborăm mai bine cu el Ehm, și de aceea mesajul nostru către Parlamentul European este ajutați-ne. Ajutați-ne să lucrăm și să colaborăm mai bine cu mediul de afaceri. Ehm, la noi sigur, se cer din ce în ce mai multe controle. Multe controle însă nu sunt foarte benefice mediului de afaceri. Și atunci legislatorul european ar trebui să se gândească că uh, mediul de afaceri nu asta dorește. Deci, ceea ce dorim noi ca Parlamentul să facă este să-și dea seama de complexitatea uh, muncii noastre, să aprecieze la justa evaluare această muncă pentru că uh, ne, noi uh, salvăm multe bunuri și proprietăți, dar de multe ori primim doar critici pentru această activitate. Mulțumim pentru această activitate și vă mulțumim pentru faptul că ne-ați reamintit uh, scopul acestei audieri. Cred că sunt în asentimentul colegilor când spun că uh, Uh, am avut uh, studii uh, în ce privește domeniul penal în multe țări intra- și extraeuropene, de la Republica Cehă până în China și, și într-adevăr s-ar putea să nu cu, înțelegem chiar întreaga complexitate, complexitate a activităților noastre, dar încercăm să facem totuși acest lucru vă reamintesc uh, în același timp că este uh, vorba de, în această audiere de o inițiativă politică a Parlamentului European și nu doar de examinarea unei, uh, unui act legislativ. Deci, iată, încercăm să jucăm acel rol pe care doriți dumneavoastră să-l jucăm noi. Bun, acum trecem la o prezentare din partea Microsoft. Totdeauna ne face plăcere să invităm pe cineva de la această companie atât de prezentă peste tot în lume în domeniul IT. Um, și trebuie să avem așadar și o componentă tehnologică uh, uh, în această dezbatere și de aceea îmi face plăcere să îl invit la cuvânt uh, ultimul vorbitor din acest calup pe Frank Calvert. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația trimisă. Dacă ne uităm la comerț din perspectiva Microsoft în calitate de uh, Uh, de negociant internațional, ne dăm seama că uh, comerțul, uh, comerțul înseamnă cooperare, vânzătorii trebuie să găsească cumpărători și procesul care are loc între cele, cei doi actori este import-export. Deci există tot felul de proceduri de transport, financiare și așa mai departe. E vorba de sisteme. Toate aceste organizații au sisteme și sistemele trebuie să respecte procedurile, trebuie să uh, se conformeze reglementărilor și, așa cum s-a spus, toată lumea trebuie să respecte aceleași norme în sistem. Deci, din perspectiva globală, sistemele informatice trebuie să țină cont de toate aceste aspecte. Și din perspectiva de reglementare, așa cum uh, uh, colega mea Spendif, a spus că există Ehm, ehm, chestiuni foarte importante, codul VAMAL modernizat, ehm, am vorbit despre operatorii economici, autorizați să mai există și agenții care au propriul sistem și care au uh, nevoie de reglementări. Sistemele IT pot juca un rol în uh, înlesnirea fluxului de date sau în reutilizarea Uh, acestor date de la un sistem la altul. Cred că sistemele de gestiune a riscului ar putea fi, un, uh, ar putea fi niște uh, sisteme care să permită datelor să circule în mod transparent de la un sistem la altul. În calitatea noastră de uh, comercial, uh, Microsoft uh, activează în 147 de țări diferite, folosim sisteme hardware și software și obiectivele noastre e, uh, ca și companie este să respectăm toate regulile. Trebuie să ne asigurăm și că ne protejăm uh, activele. Uh, drepturile de proprietate intelectuală sunt foarte importante. Sistemele informatice trebuie să ne protejeze mai bine aceste drepturi de proprietate intelectuală intelectuală. Trebuie să ne asigurăm că putem uh, comunica cât mai bine cu toate sistemele existente TIC, sistemele informatice, atât în Europa cât și în restul lumii. Bineînțeles că ne-am construit propriile sisteme, dar avem și un departament comerț și din această perspectivă acest departament uh, Uh, consideră că cooperarea este piatra unghiulară. De exemplu, avem relații cu organizațiile vamale din întreaga lume, cu Uniunea Europeană și avem uh, relații de lucru foarte bune cu uh, Organizația Vamală Internațională, pentru că vrem să ne asigurăm că sistemele informatice respectă toate aceste reguli și cerințele atât din perspectiva noastră a comercianților, dar și din punct de vedere legislativ. Deci uh, un produs în același zi uh, poate să ajungă la, în toate corturile lumii în diferite limbi în ce privește codul vamal modernizat și ce se întâmplă în Europa, uh, departamentul nostru de comerț uh, a identificat o serie de obstacole care ar trebui să fie uh, înlăturate pentru a folosi mai bine sistemele informatice. Diferențele de proces sunt, și cred că majoritatea antevorbitorilor mei au spus acest lucru, sunt foarte complexe. Ele diferă de la un stat membru la altul, dacă facem declarații de import în țările de jos, sunt diferite de cele din Germania. Deci avem un sistem sisteme diferite din perspectiva procesului. Însă din perspectiva sistemului uh, ne dăm seama că multe sisteme nu sunt interoperabile și această lacună face ca sistemul de comercianți trebuie adaptat din perspectiva comerțului la sistemele existente. Deci interoperabilitatea care se transformă în sisteme interoperabile uh, e foarte importantă. De asemenea, trebuie să ajungem la soluții uh, de tip standard și de aceea salutăm uh, evoluții precum sistemul de modele al Organizației Vamale Internaționale sau factura europeană European Invoice, care vor permite sistemelor sistemelor informatice să fie mai mult interoperabile și să asigure un sistem, un, un flux de informații între sistemele vamale și sectorul privat. Problemele de integrare țin și de faptul că ele sunt foarte costisitoare. E nevoie de programe, de software specific și de personal calificat pentru a dezvolta astfel de sisteme. Uh, noi, în calitate de comercial, noi uh, uh, ne-am uh, implicat în modernizarea codului VAMAL, am dat feedback, dar, așa cum au spus și alții vorbitori, cred că ar fi mai multe posibilități de a integra mai multe reacții din perspectiva așteptărilor comercialilor în ce privește codul VAMAL modernizat. Să vedem și reversul medaliei, care ar fi beneficiile adoptării codului VAMAL modernizat. Uh, scopul nostru e să avem un mediu vamal uh, electronic care să ne permită să avem o cooperare cât mai strânsă. În ce privește armonizarea și standardizarea proceselor, am menționat uh, deja modelul de date al Organizației Vamale Internaționale și factura europeană, iată exemple foarte interesante. Noi, din perspectiva celor care fac comerț, am dorit să ne asigurăm că facem afaceri în Uniunea Europeană în mod transparent, securitatea s-a menționat, minunat, uh, ne, ne, ne uh, îngrijorează foarte multă protecția datelor, dar foarte important pentru noi sunt și costurile scăzute, pentru că dorim să facem afaceri uh, pe baza unor sisteme interoperabile, dar la costuri cât mai abordabile. Flexibilitatea. Nu considerăm că sistemul de tip uh, calapod este ideal, așa cum a mai spus uh, un uh, antevorbitor. Sistemele din statele membre sunt foarte diferite. De exemplu, necesitățile dintr-un stat membru mic cu care nu are ieșire la mare va fi, vor fi diferite de cele dintr-un stat membru mai mare. Comercialii mari, internaționali, vor avea de asemenea nevoi tehnologice mai diferite decât comercialii internaționali. Trebuie să profităm de ce avem. S-a spus deja că sistemele, de exemplu, portoare sunt foarte performante și ar trebui să le uh, folosim, să injectăm toate aceste date în sistemul nostru uh, comun, deci ar trebui să ținem cont și de această experiență. Ehm, parteneriatele cu, eh, în domeniul comerțului. comerțului eh, avem eh, persoane care sunt foarte implicate în aceste parteneriate cu Uniunea Europeană și cu Organizația Vamală Internațională și, bineînțeles, s-a spus, tehnologia a evoluat, sectorul privat a adoptat tehnologii noi, single window, aceste cloud computing, toate aceste noi tehnologii ne oferă noi facilități, noi posibilități de a vedea cum putem folosi uh, sistemele informatice în domeniul comerțului. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru aceste prezentări foarte interesante, pline de provocări. Iată, avem uh, o serie de materiale care ne vor da de gândit. Uh, Trebuie uh, să terminăm la 12 și jumătate, pentru că trebuie să îi uh, eliberăm și pe interpreți care au lucrat din greu în această dimineață, spune domnul uh, președinte. Doamna Hanslick are întrebări. Domnul Savini trebuie și el să tragă concluziile la final. Nu știu dacă mai dorește cineva să pună întrebări. Doamna Hanslick acum. Mm, dziękuję panie przewodniczący, dziękuję bardzo a Mulțumesc foarte mult, mulțumesc președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor. Prezentările au fost foarte interesante. Aș dori să pun o întrebare în numele doamnei Corhola și o adresez tuturor vorbitorilor. Fără reguli egale pentru toată lumea, în faa concurenilor notri s-ar putea ca industria europeană să aibă de suferit pe planul competitivității. Mă refer la partenerii noștri pe plan mondial, pentru că aceștia s-ar putea, s-ar putea să nu consideră că regulile noastre, regulile europene, sunt obligatorii sau că nu sunt uh, suficient de clare sau pur și simplu că nu sunt suficiente. Pentru multe produse e foarte ușor să soluționăm problema prin supravegherea pieței în momentul în care un produs intră pe, pe, pe piața Uniunii Europene. Cooperarea între administrația vamală și autoritățile de supraveghere ar fi foarte importantă în acest sens. Deci, iată întrebarea doamnei Corhola. Considerați că o astfel de cooperare consolidată are deja loc și ați putea să ne dați câteva exemple de acest tip de cooperare care să, ne, să reprezinte pentru noi un punct de plecare pentru viitor? Și o a doua întrebare pe care ar dori să o adreseze doamna Corhola unele state membre sunt adevărate hub-uri, anumite centre pentru tranzit uh, uh, din, uh, pentru mărfuri din alte țări. Și de aceea cooperarea între autoritățile vamale și organismele de supraveghere a pieței din aceste țări ar putea să ducă la rezultate pozitive nu numai pentru aceste țări, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Considerați că am putea să organizăm un fel de test un, uh, pentru un produs și cinci uh, puncte diferite de intrare și să vedem cum putem organiza această cooperare, să verificăm. Considerați că am putea să organizăm un astfel de test? Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să adresez aceste întrebări în numele raportorului din umbră. Mulțumesc! Tocmai mi-am dat seama că va trebui să-i dau cuvântul și domnului Hobbing. Sigur că veți primi răspunsul la întrebare în legătură cu cooperarea cooperarea și controlele la graniță, un element foarte important în activitatea vamală. Și cu mare nerăbdare am dorit să știm care este poziția sa. Cine mai dorește să pună întrebări? Mai sunt raportori din umbră care... Domnule Savini, doriți să puneți o întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o observație mai generală. Nu e o întrebare. Activitatea noastră în acest domeniu va fi foarte intensă. Și această amânare pe care Comisia o solicită nu mi se pare rea în sine, pentru că ar fi mai bine să nu impunem o măsură care, în loc să simplifice viața operatorilor, uh, nu ar face decât să o complice. Trebuie să evităm o astfel de situație cu orice preț. Și trebuie să mai ținem cont și de nevoile statelor membre și de nevoile operatorilor economici. Trebuie să încercăm să găsim un echilibru între aceste două aspecte. Protecția securității consumatorilor e un lucru, e în interesul statelor membre, însă nu ar trebui să fie o povară uh, greu de dus de către uh, companiile sănătoase care riscă să uh, se afle într-o situație de uh, concurență neloială în fața companiilor care nu respectă aceleași reguli. Iar în ceea ce privește costul formării, al reciclării și al uh, reconversiei profesionale a um, personalului, având în vedere situația economică care domnește în mai multe state membre, cum considerați că am putea ca pe plan financiar să suportăm și aceste costuri suplimentare? Deci uh, creșterea efectivelor și îmbunătățirea formării, a pregătirii profesionale. Cum am putea să trecem la stadiul superior? Iată e o întrebare pe care mi-o pun chiar eu. E nevoie de o astfel de formare profesională, însă câteodată nu e mai bine să nu uh, redactăm decât uh, documente care ar complica situația. Așteptăm recomandările dumneavoastră cu mare interes. Nu știu dacă mai dorește cineva să pună întrebări. Aș dori să mai adresez eu întrebare și după aceea o să dau cuvântul uh, tuturor experților și de asemenea și domnului Hobbing. Uh, în legătură cu fluxul de informații. Doamna Rule, doreați să ilați cuvântul, îmi cer scuze. Äh, Și eu voi avea o intervenție foarte scurtă, dar cred că există câteva contradicții în expunerile pe care uh, le-am putut urmări. Uh, pe de o parte, s-a atras atenția asupra faptului că este necesar ca anumite lucruri să fie simplificate, pe de altă parte, însă, tocmai din țările de jos s-a criticat că încercările de standardizare sunt foarte numeroase și uh, poate prea numeroase. Aici mi se pare că este deja o contradicție între diversele demersuri și iarăși am impresia că așteptările noastre sunt foarte mari față de acest cod vamal. Câteodată am impresia că sunt prea mari și că în felul acesta um, nu mai rămânem realiști, pentru că noi ne dorim ca acest cod vamal să aibă șanse de reușită pe termen lung. Problema este poate că așteptările sunt într-adevăr prea mari. Yes, uh, well, well, thank you. Mulțumesc. Am avut prezentări care au fost deosebit de interesante, provocatoare. Eu uh, am auzit-o pe doamna Spendif uh, insistând asupra uh, colaborării cu actorii economici. Și noi când am vizitat diverse autorități vamale, uh, ne-am pus întrebarea care sunt instrumentele și dacă sunt adecvate uh, și dacă nu ar fi necesar un studiu de impact și autoritățile de implementare trebuie să știe care sunt până la urmă uh, căile care sunt de urmat și inclusiv în ce privește autoritățile care se ocupă de siguranța uh, mărfurilor. Poate că ar fi trebuit să invităm pe cineva să participe pentru uh, colaborarea cu lor. Eu cred că trebuie să fim atenți în ce privește inclusiv instrumentele de uh, studiere a riscurilor, pentru că este în interesul comerțului și al actorilor um, economice ca um, să se stopeze importul de um, produse pe cale ilegală sau de produse uh, contrafăcute. Deci, noi uh, am avut uh, reprezentanți aici din lumea afacerilor, dar și Microsoft Um, a făcut o referire la asta și m-ar interesa să știu cum cei de la Microsoft introduc informații în sistem importante pentru toate părțile interesante interesate. Pentru că uh, autoritățile publice trebuie să fie cunoștință de cauze. Doamna Spendif uh, ne-a spus că este vorba despre uh, 23 sau mai multe uh, autorități care sunt uh, specializate pe toate aceste uh, aspecte marile eh, companii câteodată au eh, disfuncții interne în ce privește eh, plasarea pe piață a produselor. Dar domnul Hobbing ne-a urmărit cu atenție. Ați putea să ne eh, spuneți punctul dumneavoastră de vedere și după aceea poate că fiecare dintre paneliști ar putea la rândul lui să beneficieze de un minut pentru ca raportorul să tragă concluziile în cele din urmă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă eh, refer la un aspect care a fost atins de mulți dintre vorbitori și de domnul Salvini. Este chestiunea banilor. Am auzit că multe din eforturile de îmbunătățire eh, au fost amânate nu în ultimul rând datorită lipsei de uh, fonduri. Mulți dintre vorbitori au vorbit despre sumele necesare care uh, trebuie să financeze acest sistem și care vin din partea statelor membre. Eu mă ocup strict de problemele vamale, mă uh, ocup și de probleme ale spațiului Schengen. Uh, și există acel fond uh, uh, de graniță al Schengen care este de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2005-2013 care trebuie să fie uh, alocat pentru zona acestui spațiu și uh, securitatea granițelor. Eu cred că și autoritățile vamale au o misiune uh, care ține de aspectele de securitate și uh, ar trebui să beneficieze de o felie din acest tort. Mulțumesc foarte mult! Poate că uh, vom vorbi și cu colegii noștri de la Comisia pentru Bugete în legătură cu modul în care am putea atinge acest obiectiv. Acum, dacă am putea să îi luăm pe rând pe vorbitorii noștri, domnul Calebart să fie primul. Mulțumesc pentru întrebare. Ca comerciant internațional, Microsoft este evident interesat Eh, protejarea drepturilor sale de proprietate intelectuală. De aceea, Departamentul nostru pentru Comerț a realizat niște metodologii de lucru pentru eh, dezvoltarea de softuri, eh, dar dorește să participe și în nume propriu, în relații directe cu cu Organizația Mondială a Vămilor și cu Organizația Mondială a Comerțului pentru că uh, a participat la acest dialog de uh, crearea capacităților. Deci uh, crearea unui cadru comun de reglementare a riscurilor este o întreprindere comună. Sigur, um, cred că riscurile și informațiile care sunt deținute de companiile comerciale, uh, informațiile acestea, acestea pot fi combinate cu, uh, prin intermediul OMC sau uh, OVM um, și astfel ar putea fi disponibilă pentru mai multă lume. Noi putem să ne aducem contribuția la împărtășirea acestei informații din raport, din punct de vedere tehnic. În ce privește interoperabilitatea, Uh, provocările sunt foarte mari pentru că avem multe zone comerciale, nu doar Uniunea Europeană. Toate acestea aplic, aplică standarde uh, tehnice și standarde de securizare uh, diferite. Dar încercăm să stimulăm și să promovăm această, acest schimb de experiențe pentru creșterea interoperabilității. Doamna Spendiv, în ce privește cooperarea cu mediul de afaceri, aveți perfectă dreptate. De multe ori uh, găsim că uh, nu sunt consultate întreprinderile în măsura în care credem noi că se face acest lucru. Um, autoritatea Vamală, din păcate, nu primește uh, niciun vot într-un Consiliu de Administrație până ce lucrurile o iau pe cale nedorită. Deci ne-ar plăcea să nu căutăm tot timpul acul în carul de fân, Uh, ci să ne putem baza pe informații mai bune, mai solide în activitatea noastră. Și asta ne-ar ajuta foarte mult. Uh, Domnul Haiman, uh, vreau să-l, să-i mulțumesc domnului Hobbins pentru mențiunea făcută și să-l susțin. Încă putem accesa multe fonduri și există mult potențial de coordonare mai bună la nivel european în ce privește acțiunile vamale. Uh, în expunerea mea privind standardizarea, am, uh, aș dori să revin asupra aspectului că standardizare nu înseamnă armonizare. În Uniunea Europeană se vorbește foarte mult de armonizare. Deci, uh, sigur că pentru fiecare tip de modalitate de transport, pentru fiecare situație logistică, pentru fiecare piață trebuie să existe uh, posibilitatea creării unor, unor standarde diferite, dar, așa cum tocmai ni se confirmă dinspre mediul IT, este posibilă crearea acestor diferite standarde în măsura în care acestea sunt și interoperabile. Domnul Zafros. Mulțumesc și voi continua să reacționez la problema controlelor controlele vamale în Europa și dincolo de Europa chiar se află într-o situație foarte delicată. Pe de, pe de o parte, uh, se cere de la autoritățile vamale să simplifice și să faciliteze uh, schimbul de mărfuri, o pretenție justificată. În același timp însă uh, trebuie ca autoritatea vamală să se asigure că uh, doar bunurile licite, doar uh, uh, fructele și legumele sănătoase vor trece dincolo de frontierele noastre de stat și mai trebuie să se ocupe și de colectarea accizelor și taxelor vamale legale. Um, fără drept de control efectiv însă, și asta nu doar la frontiere, ci peste tot, nu vom putea să ne achităm de aceste sarcini, nici măcar de acea uh, atribuție de uh, colectare a accizelor și uh, taxelor vamale. Nu vom putea combate nici contrabanda. Și uh, uh deci este foarte este absolut necesar dacă vrem să avem proceduri vamale, să avem și atribuții de control. Thank you. I'll pick up on uh, the questions. Mulțumesc, aș dori să mă refer la cooperare. Ah, aș spune că unele state au uh, uh, cooperare foarte, o cooperare foarte bună între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere. Uh, Franța, de exemplu, și țările de jos, dar, așa cum am spus, autoritățile de supraveghere a pieței Uh, se bazează pe activitatea lor și nu doar pe import. Deci toată lumea se axează pe uh, piață și nu pe graniță, pe frontieră. Ceea ce înseamnă că unele organizații sunt mai mult orientate spre piață și nu spre granițe, spre frontiere. Și deci ar trebui să tragem anumite concluzii înainte uh, ca aceste două organizații să fie obligate să coopereze. Din câte știu eu, testele de siguranță sunt în curs de desfășurare între 13 uh, state membre. Uh, e vorba de teste care vizează transportatorii, să vedem care ar fi diferențele în urma acestor uh, țări, mai ales din perspectiva importurilor. Mulțumesc, domnul profesor Amol. În primul rând, o administrație unică nu vizează doar taxe vamale comune, nu înseamnă doar acest lucru, ci și o uh, administrație comună între cele 27 de state membre. Deci ar trebui să avem o reglementare unică dar uh, și uh, specificări comune. S-a spus acest lucru. De exemplu, portul de la Rotterdam nu ar trebui să facă doar legătura cu țările de jos, ci cu întreaga Uniune Europeană. În al doilea rând, competitivitatea, competitivitatea la nivel global. E vorba de competitivitatea Uniunii față de restul uh, statelor lumii. Nu e vorba de competitivitatea unui stat membru în parte, ci de competitivitatea Uniunii Europene. În al treilea rând, eu sunt pentru încurajarea schimburilor. Însă acest lucru nu se poate face în detrimentul unui uh, tratament diferențiat între țări. Președintele aș fi dorit să dau cuvântul domnului Castrianachis în numele comisiei, dar doream să știu dacă ceilalți paneliști ar dori să uh, ia cuvântul. Domnul uh, Vogan, un minut, dacă doriți. Mulțumesc. A fost pusă o întrebare, uh, autoarea a părăsit sala, însă a întrebat și aici uh, eu nu vorbesc în calitate de membru al grupului de contract. Eu vorbesc în numele companiei pe care o reprezint. A pus o problemă cea a verificărilor la vamă. Dar, doamnelor și domnilor, avem acest uh, labirint în Europa. Avem două granițe. Și tot ce uh, vizează afacerile uh, ține de uh, analize de risc la securitate și siguranță, la primul punct de intrare care poate fi într-un stat membru și s-ar trebui să, să se treacă prin același proces și la destinația finală, în statul membru de destinație finală. Deci toate transporturile fac obiectul a două verificări de risc și dacă vă uitați la codul VAMAL uh, modernizat, el uh, oferă posibilitatea de a face patru astfel de analize de risc. Foarte bine. Ați mai pus uh, degetul pe o rană, iată, e încă o enigmă pe care va trebui să o, uh, să o soluționăm. Domnul Savini va avea această misiune. Aș dori să dau cuvântul domnului Castrisianachis în numele comisiei. Va fi ultimul care va lua cuvântul și care poate va răspunde și apoi uh, domnul Savini care va face o declarație finală. Deci reprezentantul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că, sunt convins că toată lumea ar fi de acord că în domeniul securității și al uh, siguranței, primul punct de intrare e cel în care trebuie să se facă controlele pe baza analizei de risc. Aș dori să fac trei observații foarte pe scurt. În primul rând, în ce privește uh, securitatea, restricțiile, interzicerile și uh, interdicțiile și uh, cooperarea între diverse servicii. Noi ne bazăm la comisie pe un sistem de bune practici, încercăm să definim linii directoare pentru autoritățile vamale pentru ca ele să poată să folosească aceste linii directoare pentru a uh, spori eficiența. Și sperăm să continuăm la fel și în 2011. De asemenea, suntem hotărâți să folosim și uh, un sistem uh, comun de evaluare a riscului electronic, tocmai pentru a sensibiliza autoritățile din statele membre și pentru a promova schimbul de informații în domeniul riscurilor. Și în acest sens, cred că este foarte interesant că am avut uh, aici o propunere uh, respectiv felul în care putem să implicăm sectorul privat și uh, reprezentanții industriei. Și cred că ar trebui să preluăm această idee și să vedem cum, uh, ce, ce elemente sunt relevante și sunt, uh, uh pot fi puse în aplicare. De asemenea, încercăm să avem un mediu de cooperare uh, electronic uh, la nivel internațional la care să participe și Comisia Europeană. O a doua observație operatorul, uh, uh, statutul de operator economic autorizat. Încă o dată este vorba de un nou sistem. Nu avem o experiență foarte vastă în acest domeniu, însă suntem gata să revizuim avantajele în lumina experienței dobândite. Și suntem puternic implicați în dezvoltarea recunoașterii reciproce cu țările terțe Uh, Elveția, Norvegia, Japonia, SUA, Canada și Canada fac parte din uh, această listă. Un al treilea aspect în ce privește gestiunea riscului uh, și întrebarea domnului Heyman. Dacă avem nevoie de toate aceste informații pentru a avea acest sistem de evaluare a riscului, sistemul de informare la sosire, a fost pusă o întrebare în acest sens. Ce aș dori eu să spun este că într-adevăr, e foarte important să avem o abordare pe mai multe niveluri uh, a riscului. Ceea ce înseamnă că trebuie să combinăm mai multe paliere, să nu ne bazăm doar pe un instrument, uh, scanarea, de exemplu. Și cred că e foarte important și să încercăm să acționăm uh, rapid, la timp, ceea ce înseamnă că uh, trebuie să fim în stare să identificăm bunul, uh, indiferent de cine l-a ambalat. Deci informația furnizată, din punctul nostru de vedere, este foarte importantă și ar trebui să ne bazăm pe ea și, într-adevăr, să încercăm să îmbunătățim aceste sisteme, aceste instrumente de gestionare a riscului, care să fie uh, partajate între statele membre și sperăm să schimbe mai, să, să uh, funcționeze mai bine în ce privește schimbul de informații, mai ales informații secrete între, uh, între autoritățile vamale. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile pe care le-ați adus la această audiere. Mulțumesc și domnului Salvini pentru faptul că s-a ocupat de organizarea ei și aș dori să-i dau cuvântul pentru concluziile finale și vă vom spune cum arată calendarul nostru pe viitor. Domnul Salvini acum. Mulțumesc foarte mult. În Sigur că noi încercăm acum o soluție magică, dar trebuie să găsim în Europa o modalitate de a armoniza de a toate demersurile și eu sper că toți uh, cei care au responsabilități politice, dar și toți actorii direct interesați să fie cooptați în acest uh, proces. De asemenea, ne propunem să cooperăm cu alte comisii, uh, pentru că în fața noastră se află și vacanța de vară. Vom încerca să lucrăm la aceste documente. Nu vreau să intru în amănunte legate de managementul riscului, de standardizare, de armonizare. Sigur că 27 de sisteme diferite sunt foarte dificil de armonizat. Mulțumesc pentru toate contribuțiile. Este clar că trebuie să încercăm să găsim o posibilitate de înmănunchere comună. Mulțumesc, sper că vom putea să uh, desfășurăm această activitate și cu ajutorul secretariatului. Președintele. Mulțumesc. Vom avea uh, pe website toate prezentările care au fost făcute aici în uh, formula audio. De asemenea, uh, există un studiu la dispoziția noastră în legătură cu rolul autorităților vamale, de asemenea un newsletter din partea comisiei noastre și puteți obține acest exemplar uh, în mod uh, regulat dacă vă înscrieți uh, pe site-ul nostru. Deci, Doresc să mulțumesc tuturor celor care au avut contribuții la această audiere, mulțumesc tuturor participanților. Vom continua să colaborăm cu dumneavoastră. Domnul eh, Savini va încerca să își elaboreze raportul până pe data de 19 septembrie, deci are la dispoziție toată eh, vacanța. După aceea eh, Termenul limită de depunere a amendamentelor este de 23 septembrie și probabil că votul va fi în comisia noastră în luna octombrie. Deci dacă mai aveți alte întrebări de adresat paneliștilor, vă rog să faceți acest lucru. Iar în ce privește cooperarea între organizații, de asemenea, întâlnirea de astăzi a fost benefică. Sper ca acest contact care a fost stabilit astăzi să poată să continue. Deci, în felul acesta ajungem la finalul întâlnirii de astăzi. Următoarea întâlnire a comisiei noastre va fi pe 11 iulie. Mulțumesc și uh, interpreților și la o întâlnire următoare uh, vicepremierul Poloniei va participa la întâlnirea noastră și el conduce și Consiliul Concurenței. Mulțumesc foarte mult!